Please, can you, can you please take your seat? Vă rog să luați loc. Începem ședința noastră. Allora, si è appena conclusa la riunione dei coordinatori, quali hanno care au fost concluziile ședinței coordonatorilor? Ei bine, am încercat să acceptăm cererea din partea doamnei Vertman în privința procedurii de urgență pentru petițiile privitoare la cazurile de răpiri de minori în Danemarca. O altă hotărâre a coordonatorilor a fost de a respinge cererea din partea doamnei Iotova, care dorea modificarea Directivă directivei 655-2013. De asemenea, a fost respinsă cererea doamnei Irazaba Beita Fernandez în ceea ce privește modificarea recomandării privind petiția 709-2013. Această petiție rămâne deschisă. A fost acceptată cererea grupului verzilor pentru modificarea recomandării privitoare la petițiile 771 din 2013 În ceea ce privește ordinea de zi, nu s-a ajuns la o hotărâre în ceea ce privește reuniunea din ianuarie. Aceasta abia a fost trimisă, însă această decizie definitivă <clears throat> nu va <clears throat> fi dată decât mâine seară abia. O altă hotărâre luată de coordonator vizează procedura de inițiativă cetățenească. Este vorba despre accelerarea procedurilor de organizare a audierilor publice. <clears throat> A avut loc o ședință între coordonator și președinție în privința modificării calendarului cu programarea unor ședințe uh, extraordinare ale comisiei noastre. tocmai în ceea ce privește inițiativele cetățenești adoptate. În ceea ce privește portalul web, perioada de test, perioada pilot pentru acest portal web uh, va începe la jumătatea lunii ianuarie 2014. Deci, într-o primă fază, se va trece printr-o fază de test, în decursul căreia vom organiza o ședință de informare împreună cu membrii Comisiei pentru a înțelege mai bine funcționarea acestui nou sistem informatic. În orice caz, portalul web nu va intra în funcțiune până ce nu va fi primit o validare definitivă din partea Comisiei și coordonatorilor. De asemenea, s-a luat hotărârea de a insista pe lângă conferința președinților pentru ca decizia acestora care vizează respingerea cererii noastre în ceea ce privește rapoartele speciale Frontex, este vorba despre o cerere formulată de ombudsman, noi cerem să se revină asupra acestei hotărâri. Toate um, cererile au fost respinse pentru că ne apropiem de sfârșitul mandatului. Însă totul cerem să mi se dea câștig de cauză, având în vedere caracterul urgent al acestui raport. Deci vom face din nou această cerere. În ceea ce privește cererea care vizează introducerea pe ordinea de zi pentru luna februarie și luna martie a anumitor puncte eh, extrem de importante, a fost luată în calcul. Este vorba despre o petiție care vizează răpirile de copii în Danemarca, precum și uh, examinarea preliminară a uh, implementării inițiativei cetățenești. Este vorba despre calendarul pentru luna februarie, iar în martie se va vorbi despre uh, răpirile de copii în Austria, Germania, țările de jos și Marea Britanie. Deocamdată nu am alte informații, drept pentru care, fără să mai lungesc vorba, trec la ordinea noastră de zi. În primul rând, haideți să adoptăm această ordine de zi. Trebuie să știți că pe ordinea de zi avem 28, mai mult de 8 petiții care vizează imigrația și dreptul refugiaților, precum și dreptul de azil. Avem o petiție care vizează uh, uzina de metanizare de la Romanville din Franța, raportul asupra misiunii în Galiția, de asemenea, președinția Comisiei a primit o cerere de modificare la punctul 14 din partea colegului nostru Becker este vorba despre o cerere uh, la care s-a asociat și petiționarul, însă niciuna dintre cele două persoane nu sunt prezente astăzi în sală, drept pentru care amânăm tratarea acestui punct la următo- pentru următoarea noastră întâlnire. Colegul nostru Boștinaru și colegul Iar doresc ca punctul 16 să fie Uh, lăsat pentru mai târziu. Este vorba despre mina din, uh, de la Roșia Montană. Domnul, domnii Boștinaru și Iar consideră că pentru a da satisfacție petiționarului ar trebui să dispunem de informații suplimentare pe care le-am putea uh, căpăta în următoarele săptămâni. Însă această cerere nu a fost făcută la timp Și deci nu s-a putut modifica uh, nu s-au putut modifica zborurile petiționarului, așa că, iar petiționarul se află în sală astăzi, drept pentru care aceasta nu este amânată. În ceea ce privește petițiile care vizează imigrația, Ilka Leitenen este prezentă în sală, este vorba despre directorul Frontex și va avea cuvântul pentru a vorbi uh, pe aceste teme legate de imigrație și Frontex atunci când va fi vorba despre aceste petiții despre care am vorbit deja. De asemenea, am informat Comisia Libe în privința examinării acestor puncte nu știu dacă este cineva prezent aici. Știu că prezentul, președintele acestei comisii nu se află în sală. În ceea ce privește votul în privința Galiției, acesta va fi luat în discuție la ora 18. Colegul Boulon a cerut acest uh, discut, Uh, discutarea în această ordine. Doamna Doken, domnul Boștinaru și domnul Iar. Der er mange, der følger vores arbejde. Am să vorbesc limba daneză. Foarte multe persoane urmăresc lucrările comisiei noastre și de aceea aș vrea în primul rând să-mi exprim mulțumirea pentru că am păstrat pe ordinea de zi acel punct legat de minele de exploatare a aurilui, aurului, foarte important. E important ca cetățenii din Grecia, din Bulgaria și din alte părți să poată urmări cum va trata petiți, comisia noastră de petiții acest punct. Cu siguranță sunt nerăbdător și de aceea mă bucur foarte mult că tratăm acest subiect. Nu ar fi, de fapt, acceptabil ca, odată ce s-a aprobat ordinea de zi, să se mai modifice, mai ales că petiționarul este prezent. Mulțumesc, domnul președinte, foarte mult. Mai departe, în ceea ce privește celălalt subiect, ă, ba nu, mă opresc aici, spune doamna Aucan și sper că totul va fi bine. Domnul Boștinaru. Integrație aș dori să fac următoarele precizări numărul unu nu vreau să comentez aici a fost o discuție la nivelul coordonatorilor totuși trebuie să reamintesc că maniera în care acest punct a fost adus pe ordinea de zi eh, generează semne de întrebare dar nu vreau să pun aici în discuție nici activitatea secretariatului nici a coordonatorilor. Pentru că am luat act de această propunere a colegei auken pentru a aduce acest uh, subiect petiția de la punctul șaisprezece privind exploatările de aur din românia am argumentat numărul unu în două rânduri recent parlamentul român a respins două proiecte de lege nu există în momentul de față niciun fel de proiect în fază de obținerea avizului de impact de mediu dar în niciun fel ultima respingere a fost săptămâna trecută marți deși cuprindea uh, propuneri extrem de avansate unele dintre ele propuneri de pionierat în materie de legislație europeană dar parlamentul a respins o și pe fondul protestelor deci nu există o dezvoltare legislativă nu există niciun fel de proiect comisia europeană ne a spus acum doi ani și a spus și în luna noiembrie că întrucât nu există un studiu de impact de mediu nu poate să și exprime o poziție referitoare la acest subiect și pe de altă parte trebuie să recunosc din start ce putem oferi astăzi petiționarului pe care îl salut cu tot respectul? putem să i propunem cum mi s a sugerat închiderea petiției? sunt împotriva închiderii petiției sunt împotriva închiderii acestei petiții. ce putem să i mai propunem atunci? să facem o discuție care să nu i dea niciun fel de argument nici pro nici contra. ce îi spunem comisiei europene de la care așteptăm un răspuns? nimic pentru că proiectul deocamdată este într o fază chiar la punctul minus zero față de acum doi ani de zile când aveam în discuție un proiect care urma să obțină avizul de impact de mediu. de aceea cred că această petiție trebuie să rămână deschisă și trebuie să fie amânată cu tot respectul amânată dezbaterea până la momentul în care avem un subiect de discuție. mulțumesc. Iar. Domnul Iar. Da, exact acesta este și ideea. O iau de la capăt. Punctul 16, Roșia Montană, și eu aș menține deschis această petiție și în interesul procedurii, dar și în interesul petiționarilor. Și apoi, aș vrea să spun, este regretabil, dar îmi mențin solicitarea. Doresc să eliminăm punctul 16 de pe ordinea de zi și aș dori să votăm această propunere pentru că grupul meu nu a fost niciodată de acord să discutăm acest punct, tocmai și pentru că nu este în interesul uh, petiționarului. Deci aș dori să votăm uh, pe acest subiect. Încă o dată, grupul uh, PPE este hotărât să mențină această cerere de a elimina punctul de pe ordinea de zi. Open. Altså, Auken. Mulțumesc. Deci, haideți să votăm pe acest subiect. Asta cereți. Înseamnă că atunci comisia noastră este o comisie unde putem să ne, ale- să ne alegem ce reguli aplicăm în funcție de subiect. Noi l-am invitat aici pe petiționar. Este o petiție care durează de foarte mult timp. Și deci, dacă Peter Iar și domnul Boștinaru reușesc să ne facă să amânăm dezbaterea, Nu știu ce să spun, pentru că foarte adesea se întâmplă să avem petiții deschise care se referă la subiecte în curs de discutare în parlamentele naționale din Europa. Și am spus-o, cetățenii sunt cu ochii pe noi, cetățenii din Bulgaria, din Grecia, din Spania, din Ungaria. Toată lumea urmărește ce se întâmplă la Comisia pentru Petiții și cum va fi tratată această petiție referitoare la exploatarea de aur. Și deci, dacă aici noi nici măcar nu reușim să ajungem la o comunicare clară din partea Comisiei Europene, mi se pare periculos. Nu e prima dată când se întâmplă așa ceva și dacă prezentăm această situație ca pe una de conflict, eu cred că nu e bine. Deci, ce vă rog eu este să respectăm indicațiile președintei și să păstrăm ordinea de zi așa cum e și să tratăm această petiție. Și să respectăm pe toată lumea. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu cred că trebuie să dezbatem acest subiect acum. Există o propunere din partea doamnei Auken. Pot să fac și eu o propunere. Există o propunere și numele grupului meu. Eu propun să votăm, pur și simplu. Pentru asta suntem deputați. Votăm dacă uh, rămâne deschis sau se închide subiectul. Și apoi ar trebui Poate să și începem cu ordinea de zi, doamnă președinte, pentru că nu putem să discutăm la nesfârșit acest subiect. Deci să votăm și să rezolvă totul. Eu voi face hacer otra, <clears throat> otra propuesta y que se tome en consideración para que sea... Domnul Meyer, mulțumesc, am și eu o propunere. pe care poate, dacă o adoptăm, ă, găsim o soluție. Problema este cu faptul că petiționarul este prezent. Am putea să găsim un consens astfel încât la punctul 16 să-i se dea cuvântul uh, petiționarului astfel încât să ne poată informa. Și apoi următorul punct îl discutăm în prezența comisiei, dar măcar să-i dăm cuvântul petiționarului. Pentru că nu putem să, să ne prefacem că este un punct pe ordinea de zi și apoi să închidem ușa în nasul uh, Uh, petiționarului. Președinte, domnule Boștinaru, un minut. It, it's functioning, it's unread. Nobody can... Nimeni nu poate să um, îmi contrazică poziția mea pe această pe, uh, petiție. Nu am nevoie să mi se dea lecții de către colegi. Cel puțin în niciun caz pe acest subiect. Și în al treilea rând, nu voi accepta ca țara mea să fie arătată cu degetul când, de fapt, nu se face un beneficiu niciunui petiționar. Nu vreau să-mi cresc profilul la mine în țară. Nu pot decât să-mi fac munca mea în interesul uh, petiționarului și să discutăm atunci când avem ce discuta, când avem argumente. Și apoi, nu, nici eu, nici uh, Peter Iar nu l-am invitat pe petiționar. Au fost alții care au făcut-o. Să votăm și să încheiem subiectul. Mulțumesc. So, pentru a clarifica situația, trebuie să votăm, doamna Auken, pentru că este pe ordinea de zi. La fiecare sesiune votăm ordinea de zi. Al doilea punct pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Deci nu pot să fac nimic în mod diferit față de alte dăți. În acest caz, deputații vor vota. Fiecare deputat prezent va vota. Aș dori însă să mai adaug ceva la, pentru informarea tuturor, dar mai ales pentru informarea domnului Boștinaru și a domnului Iar, care au spus că procedura nu a fost corectă. Vă amintesc că cererea depusă de către doamna Auken a fost depusă pe 28 noiembrie, a, a fost apoi distribuită tuturor coordonatorilor. Am primit aprobarea din partea tuturor coordonatorilor la această cerere pe 29. Și totul este prevăzut în scris, domnule Iar am documentele cu mine și doresc să vă clarific acest lucru și dumneavoastră. Așadar, după aceea am transmis ordinea de zi pe 3 decembrie și pe 5 decembrie ordinea de zi care conținea și acest subiect Roșia Montană a fost aprobată de către coordonatori. Pe 11 decembrie am primit solicitarea de a se schimba ordinea de zi și am uh, abordat-o în mod corect, rugând pe cei care au făcut această cerere să vină cu o argumentație. Spuneți-mi ceva despre cine sprijină în rândul coordonatorilor și în, rând, în interiorul comisiei această cerere. Pe 11 am primit această cerere am primit o cerere în plus față de cea a domnului Boștinaru din partea domnului Iar. Și am solicitat secretariatului să uh, acționeze, am încercat să schimb ordinea de zi, uh, petiționarul a fost sunat și a fost întrebat dacă poate fi schimbat programul. Însă, am, însă nu a fost posibil și petiționarul este prezent astăzi. Așadar, propun să îi dăm cuvântul orice ar fi. Însă, dincolo de această um, remarcă referitoare la procedură, trebuie să vă solicit să votăm ordinea de zi, pentru că acestea sunt regulile. Și de obicei și regulea spune că trebuie să votăm ordinea de zi. Așadar, trebuie să votăm diferite părți, pentru că singurul punct, dacă nu mă înșel, singurul punct asupra căruia nu uh, cădeți de acord este punctul 16. Așadar, pot spune că ordinea de zi este adoptată cu excepția punctului 16, asupra căruia propun un vot separat. Cine este pentru menținerea punctului 16 pe ordinea de zi a reuniunii noastre de astăzi? Cine este pentru? 5, 6,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 Item 3 uh, În ceea ce privește punctul 3, am distribuit ca de obicei lista cu noile petiții și nu am primit niciun fel de comentariu referitor la aceasta și cred că la finalul acestei sesiuni va fi adoptată așa cum a fost propusă. Nu mai am alte comunicări la punctul 4. Așadar, putem trece la punctul 6. Petitioner in the list is present, Mr. Facundo. we take all eight items together. Uh, Avem opt petiții depuse de către Lucy Hart și alți cetățeni, Elizabeth Schmock și alți cetățeni, apoi Bernard Zengen, Renato Lely, în numele unei asociații italiene, apoi încă o petiție adresată de către pro Asil Bundesweite Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge, încă una depusă de Dorothee Matias, încă una depusă de Cezare Rizzi și ultima adresată de Emiliano Fratello. Pentru toate aceste petiții este prezent astăzi numai domnul Emiliano Fratello, căruia îi dau cuvântul timp de 5 minute. Ringrațiamo la președinte de la Comisie. Mulțumesc președintei Comisiei. Stimați deputați, stimați reprezentanți ai Comisiei, mulțumesc pentru că ne-ați dat posibilitatea de a veni astăzi aici pentru a reprezenta punctul nostru de vedere privind un subiect cu uh, un impact foarte mare pe plan internațional politic și moral. Am cinci minute, dacă am înțeles bine. Ce se întâmplă, întreabă președinta? Spuneam că am venit aici pentru, că vă atrage, pentru a vă atrage atenția asupra chestiunii migrației și asupra diferitelor aspecte legate de acest subiect. Mai ales țara noastră, Italia, mai ales din Italia, insula Lampedusa, se concentrează foarte mult și speranțele și dramele uh, cetățenilor care încearcă să vină pe continentul nostru. Ultima tragedie de la Lampedusa ne-a făcut să ne mobilizăm pentru ca pe plan instituțional să aducem o propunere care să fie clară pentru opinia publică și care să poată duce la o acțiune mai mult culturală decât uh, reglementativă. Am utilizat instrumentul unei petiții printr-un uh, proces de implicare de la bază spre vârf, la care au contribuit foarte multe asociații și uh, alte, alte părți ale societății civile. E vorba de persoane care lucrează în acest domeniu, care se implică zilnic și care promovează bunele opțiuni politice. Petiția Europa pentru migranți este rodul unei abordări concrete și nu este doar un catalog de acțiuni. Din 1988, foarte multe mii de persoane au murit la frontierele Europei, numai în 2011 2352, 590 în 2012 și 695 în 2013. Avem o dată a acestor statistici este 3 octombrie 2013, bazată pe datele culese în ultimii ani. Și cifrele sunt de fapt mult mai mari, numărul adevărat de naufragiați nu se cunoaște. Numai familiile persoanelor dispărute cunosc adevăratul număr al acestora. Foarte adesea, aceste familii constată că copiilor pleacă spre Europa și nu se mai întorc. Obiectivul acestei petiții este un schimb de mentalitate, de paradigmă. Se dorește obținerea de avantaje în primirea și gestionarea fluxurilor migratorii. Nu dorim să revenim la tot ce ține de monitorizare, control și securitate a frontierelor europene și nici la metodele de uh, ocrotire a vieților omenești. Și sperăm cu toate acestea că acest fel de tragedie nu se va mai repeta niciodată. Însă dorim să existe o coordonare în gestionarea fenomenului migrației, o colaborare între statele europene și statele de origine, de asemenea și statele de tranzit ale migranților. Dorim să punem capăt acestei senzații difuze a cetățenilor care trebuie să se confrunte în viața lor cotidiană cu aceste decizii instituționale luate de la vârf spre bază. E nevoie de o structură care să permită tuturor, tuturor nivelurilor sociale implicarea împreună. 2014 va fi un an crucial. Două state care sunt în centrul fluxurilor migratorii, Grecia și Italia, vor fi la președinția prin rotația Uniunii Europene. Avem deci două semestre pentru a organiza evenimente privind aceste state ale Mediteranei, un fel de stare generală a Mării Mediterane, pentru a putea să-i primim mai bine pe migranți. Dorim o colaborare pe mai multe niveluri, o colaborare stabilă, nu numai între state, ci și în ONG-uri, asociații, universități și instituții, societatea civilă și alți actori. Această cooperare formală avută până acum și-a dovedit limitele. Trebuie să evităm uh, incongruențele în gestionarea fluxurilor migratorii, pentru că până acum abordarea dură nu a funcționat. E nevoie de un proces uh, pe uh, două căi diplomatice, adică să ne ocupăm și în Europa și în Maghreb de gestiunea acestor fluxuri migratorii și astfel să reușim să structurăm schimbul permanent între noi, printr-un Consiliu Permanent pentru Migranți, care să uh, ia decizii în colaborare cu Parlamentul, Consiliul și Comisia. Toate aceste lucruri trebuie să permită societății civile să se implice în luarea deciziilor statelor și guvernelor și de asemenea să participe direct la crearea protocolelor pentru primirea migranților în statele europene. Avem nevoie de structuri care să permită anticiparea problemelor și evitarea lor, evitarea statutului de migrant ilegal. E nevoie de structuri de voluntariat, de ONG-uri care să poate um, poată să-și continue activitatea în domeniul primirii. Nu putem să creăm un mecanism care să fac aceste asociații protagoniste dar numai într-o fază. Trebuie ca ele să se poată implica și în faza din țara de pornire. Eu vorbesc aici despre statele din sudul Magrebului, vorbesc de Tunisia, vorbesc de Maroc, vorbesc mai ales de Egipt după primăvara arabă. O astfel de acțiune ar permite deplasarea frontierei până la urmă și o mai bună primire a fluxurilor migratorii. E foarte important, deci, să fie implicată societatea civilă, dar și cetățenii europeni. Astfel s-ar putea crea o nouă cultură și s-ar putea modifica această atitudine de respingere a migranților. Trebuie să primim o adevărat, să creăm o adevărată cultură a primirii europene și să îndepărtăm uh, xenofobia. Mulțumesc. Giulio Di Blasi, din partea Comisiei, aveți cuvântul. Good afternoon. Bună ziua. În primul rând, în numele Comisiei Europene, vreau să mulțumesc tuturor petiționarilor care au trimis petiții după naufragiul de la Lampedusa. După cum știți, chiar a doua zi de după evenimentul tragic din octombrie, Comisia Europeană a început procesul de a defini noi acțiuni în domeniul migrației care să re reacționeze la dorințele cetățenilor și liderilor europeni pentru a, tra problema, pentru a trata problema care a dus la naufragiul acesta tragic. În 9 octombrie, domnul comisar Barroso împreună cu autoritățile italiene a fost pe insula Lampedusa și acțiunile au început imediat după tragedie pentru a se putea răspunde la criză. Frontex și-a consolidat operațiunile și s-au mobilizat fonduri destinate Italiei, dar și altor state din zona mediteraneană afectate, pentru a se permite tratarea fluxurilor migratorii. În același timp și în paralel, la solicitarea autorităților italiene și la cererea Consiliului din octombrie, am creat un grup de lucru pentru zona mediteraneană. Acest uh, grup de lucru a creat 8 acțiuni operaționale pentru a face față unor acțiuni ca cea de la Lampedusa. În acest context, Comisia Europeană s-a, confruntat, s-a consultat cu mai mulți uh, actori implicați pentru a avea o atitudine participativă și a nu propune o acțiune decisă doar de state. Aceste acțiuni au fost prezentate într-o comunicare a Comisiei adoptată în 4 octombrie. S-a discutat la Consiliul JAI din 4 uh, uh, decembrie, spune vorbitorul, în 5 decembrie discutat la Consiliul JAI și acum această comunicare este trimisă Parlamentului European prin canalele obișnuite. Vreau să invit pe toți petiționarii să citească această comunicare. Ea se referă exact la cauzele problemei, la acțiunile operaționale și la eșecul de la Lampedusa, de fapt. Însă toate acestea nu sunt suficiente, avem nevoie de angajament pe termen mai lung și din acest motiv doresc să-i și invit pe petiționari să răspundă la consultarea actuală privind viitorul afacerilor interne. Întrebările se găsesc pe pagina de internet a DG Home. E vorba în principal de formarea politicilor noastre viitoare, pentru că acest grup de lucru pentru zona mediteraneană era destinat creării de acțiuni pe termen scurt, însă e clar că avem nevoie și de măsuri pe termen mai lung. Mai multe acțiuni ale Comisiei din domeniul ajutorului pentru dezvoltare, al participării țării civile în state terțe și altele se referă la, termen, la termenul lung. Și de asemenea sunt acoperite de instrumente legislative. Însă, dat fiind că viitorul uh, afacerilor interne, după cum a spus și petiționarul, se va uh, forma în următoarele luni, Comisia a demarat o abordare participativă deja și deci vom uh, saluta aportul petiționarilor în acest context. Vor fi acoperite mai multe dintre petițiile primite astăzi. Sigur că vă stau la dispoziție pentru orice altă clarificare privind detaliile acestui grup de lucru. Mulțumesc! Acum, reprezentantul Frontex, directorul executiv. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte! Bună ziua tuturor! În primul rând, vreau să mulțumesc Parlamentul European și Comisiei pentru Petiții pentru că m-a invitat aici și mi-a dat posibilitatea de a clarifica anumite aspecte relevante pentru agenția Frontex. După cum a și spus reprezentantul Comisiei Europene, acest subiect a fost uh, prioritar în domeniul afacerilor interne, nu numai Uh, după tragedia de la Lampedusa, ci și înainte. Iar grupul de lucru menționat este în plin avânt și s-a spus deja că Frontex participă la lucrările acestui grup. Aș vrea să spun câteva cuvinte privind uh, situația globală și cum privim noi tendințele legate de frontierele externe ale Uniunii Europene. Din păcate, nu am vești prea bune. Situația în Mediterana Centrală continuă să fie foarte gravă. Spre deosebire de ceilalți ani, ani tendința este una ascendentă actualmente, mai ales că de obicei în perioada de iarnă cifrele scad, însă așa ceva nu s-a întâmplat anul acesta. Încă ceva, am constatat că bărcile oferite migranților ilegali sunt din ce în ce mai proaste și au din ce în ce mai puțin combustibil și nici uh, nu sunt dotate cu alte lucruri necesare. Deci bărcile nu se află în condițiile în care ar trebui să fie. Nu avem vești bune, după cum vă spuneam. Apoi, dacă încercăm să avem o abordare geopolitică și să privim uh, cauzele acestor fluxuri migratorii, constatăm un nivel foarte ridicat de incertitudine. Cred că am, aș, ar fi bine să menționez principalele trei țări de unde provin migranții ilegali. E vorba de Siria, Eritrea și Somalia. Sunt urmate de Afganistan și cred că e destul, nici nu mai trebuie să dau explicații dacă am spus uh, aceste exemple. Avem două accente principale. În primul rând, zona mediteraneană centrală. E vorba de fluxurile migratorii care afectează Italia, nu numai din Libia, ci și din, din Egipt, împreună. E vorba de două fluxuri care se reunesc și se îndreaptă spre Italia. Ce trebuie să spunem aici este că cifrele și presiunea depind de săptămâni sau de luni, însă în orice caz sunt mai mari decât ce am văzut în 2011 în perioada primăverii arabe. Mai avem un punct central la frontierele pe pământ. E vorba de frontiera dintre Bulgaria și Turcia și acolo rata de creștere a migranților este la un nivel istoric. Practic crește foarte repede. Cel mai ades pe acolo vin sirieni. Grupul de lucru pentru zona mediteraneană are în vedere un set de acțiuni menite mai ales să trateze activitățile pe termen scurt. E vorba de relațiile externe, e vorba despre consolidarea canalelor juridice, este vorba de găsirea legăturilor cu crima organizată, dar și de activități în care Frontex își joacă rolul. E foarte important să nu uităm că vorbim aici de un set de activități care încep cu activitățile naționale ale statelor membre UE. Acestea sunt completate de cooperarea regională între diverse state membre, în cadrul European Patrols Network. Și peste toate acestea vin operațiunile Frontex, coordonate la nivel european. Apoi mai sunt și activități ale anumitor state membre din Uniunea Europeană. De exemplu, operațiunea Mare Nostrum ar fi un exemplu. Toate acestea înseamnă că există o provocare. E foarte greu să se coordoneze toate aceste eforturi realmente. În același timp, trebuie să ne asigurăm că avem o imagine clară a situației. Iar principala provocare aici este să putem detecta bărcile mici din zona mediterană. Și acesta este principalul neajuns în ceea ce privește capacitatea operațională a statelor membre UE. Câte ceva despre Frontex și rolul său. Frontex este un coordonator aici. Coordonăm activitățile operaționale ale statelor membre UE toate operațiunile comune se desfășoară sub comanda și sub controlul statelor membre respective. Și care este provocarea aici? Trebuie să vă spun că am constatat o tendință ușor descendentă în ceea ce privește voința și angajamentul statelor membre, dorința de a desfășura experți și echipament tehnic pentru operațiunile comune coordonate. Asta observăm noi momentan. Celălalt aspect la care trebuie să mă refer este dimensiunea operațiunilor Frontex. Eu cred că în presă și în opinia publică există o impresie greșită. Tipic o operațiune cum este Hermes sau Eneas conduse de italieni au o contribuție a Uniunii Europene reprezentată de unul, două avioane și o navă. Dacă facem o comparație între această contribuție și capacitatea statelor membre vizate, nu trebuie să uităm această dimensiune. Așa este. Mi s-a oferit un buget suplimentar de aproximativ 8 milioane de euro în partea a doua acestui an. Aceste fonduri au venit cam târziu în cursul anului fiscal, însă ne-au permis să asigurăm continuitatea activităților operaționale în punctele cele mai fierbinți ale Mediteranei. În unele zone operaționale am reușit să intensificăm aportul operațional. Avem uh, planurile de urgență pentru 2014 și am calculat că ar fi nevoie de vreo 14 milioane de euro suplimentari pentru a putea, pe de-o parte, garanta continuitatea activităților operaționale și pentru a avea mai multă intensitate în anumite operațiuni. Acestea sunt provocările la acest punct. În cele din urmă, aș dori să mă refer la controlul la frontieră și drepturile fundamentale. Aici este vorba de o prioritate pentru agenție, pentru UE și pentru statele membre. Și facem tot ce putem nu numai pentru a respecta, ci și pentru a promova drepturile fundamentale, pentru că suntem parte integrantă din sistemul de uh, gestionare a frontierelor europene modern. Și avem uh, state vechi aici. În primul rând, în planificarea operațiunilor, ce fel de măsuri, ce fel de instrucțiuni stabile statele membre în cadrul operațiunilor. Mai departe, e vorba de formare, avem o formare sistematică, standard, privind drepturile fundamentale pentru fiecare operațiune comună. Avem și activități de formare mai globale, orizontale, pentru a promova colaborarea între statele membre în acest domeniu și, de asemenea, măsuri de dezvoltare de capacități pentru a dezvolta capacitățile anumitor state membre. Ne-am bucurat de susținerea a două inovații în regulamentul modificat privind Frontex. În primul rând, forumul privind consimțământul și apoi ofițerul pe drepturi fundamentale al agenției. Deci, per total, ne preocupă foarte mult situația și trebuie să vă spun că Frontex face tot ce poate pentru a pune la dispoziție toate capacitățile agenției pentru a coordona măsurile între statele membre și pentru a se înscrie în cadrul mai larg al grupului de lucru privind Mediterana. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum uh, trecem la dezbatere. În primul rând, domnul Meier. Mulțumesc, președinte. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc petiționarilor care au repus această chestiune pe ordinea de zi, pentru că este vorba despre un subiect extrem de sensibil despre care trebuie să discutăm în Parlamentul nostru. Mulți oameni își pierd viața în încercarea de a ajunge pe teritoriul european și pe de altă parte noi nu vedem decât uh, partea vizibilă a icebergului, nu știm care sunt adevăratele cifre. Știm că sunt solicitanți de azil care, și multe persoane care încearcă să, ajucă, să ajungă în Europa și multe drame care au loc. Modul în care a fost primit președintele Barroso la Lampedusa a fost o palmă și cred că uh, ilustrează foarte bine sentimentul pe care îl are opinia publică în ceea ce privește autoritățile europene. Suntem departe de articolul 13 al Declarației Drepturilor Omului, conform căreia fiecare persoană este uh, liberă să circule cum vrea și să-și aleagă țara de reședință. În secolul al XXI-lea, umanitatea, omenirea este incapabilă să asigure respectarea acestui drept fundamental. Practic, uh, li se indică oamenilor unde să trăiască. Și apoi mai apare o problemă în momentul în care se colegiferează la nivel european, pentru că Uniunea Europeană dă impresia că uh, îi tratează pe, le tratează pe persoanele fără acte în regulă drept infractori. Și în spatele acestor lucruri se ascunde xenofobia și rasismul. Eu cred că această poziție, atât politică cât și etică, este, este incorrectă. O persoană care nu are acte nu înseamnă că este un infractor în Uniunea Europeană este posibil să trimiți pe cineva în spatele gratilor doar pentru că nu are actele potrivite. Uh, chiar și minorii. Deci, uh, garanțiile legale sunt uh, puse sub semnul întrebării și încă o dată vă spun că aici sunt semne ale xenofobiei și rasismului ale acestor forțe politice care își fac din nou apariția, care miros a fascism, a rasism și așa mai departe. Este vorba despre o problemă legată de drepturile omului. Uniunea Europeană este, se încearcă a se transforma Uniunea Europeană într-o adevărată fortăreață și cu toate că pereții acestei fortărețe sunt uh, foarte groși, mulți oameni încearcă totuși să îi străpungă în continuare. Așa cum aceste politici nu au funcționat nici la frontiera dintre Statele Unite și Mexic, nu vor funcționa nici la frontierele noastre, pentru că oamenii fug de război, fug de foamete, fug de mizerie. oamenii sunt gata să-și pună viața în pericol pentru a se salva din salvații dramatice și câteodată chiar își părăsesc famalii, familiile. Trebuie să se schimbe atitudinea, trebuie să se schimbe mentalitatea în Europa. Într-o zi, articolul 13 al Declarației Drepturilor Omului trebuie să fie cu adevărat respectat. Domnul Angurakis. Vă mulțumesc și eu vreau să mulțumesc pentru aceste dezbateri, pentru că, într-adevăr, este un subiect de maximă importanță și foarte recent. Permiteți-mi, în primul rând, să fac două observații în ceea ce privește declarațiile reprezentantului Frontex și reprezentantului Comisiei. Cred că amândoi au răspuns la întrebarea nepotrivită. De la amândoi am auzit o listă de măsuri represive la adresa imigranților, ori mi se pare inacceptabil acest lucru. Această dezbatere vizează îmbunătățirea situației și ca condițiile de primire ale imigranților să fie îmbunătățite. Ori văd că Frontex n-a avut nimic de spus în această, în această direcție. Ei, practic, reprezintă toate aceste politici despre care vorbea domnul Maier. Politici uh, prin care imigranții sunt priviți înainte de toate drept infractori. În orice caz, noi ne opunem acțiunilor Frontex. Așa cum spunea și reprezentantul Frontex, există încă uh, întrebări foarte importante cărora nu li s-a găsit răspuns. Și, doamnă președintă, eu, tocmai eu aș vrea să luăm puțin la puricați această instituție vrem să vedem ce are de gând Frontex la Mediterana. Pentru că am impresia că scopul Frontex este de a uh, reprima înainte de toate imigranții și de a-i uh, respinge cu cât mai departe cu putință de frontierele noastre cu putință adică pe malurile Africii. Știți, doamnă președinte, că în țara mea aceste chestiuni sunt extrem de aprinse și capătă din ce în ce mai multă importanță în discuțiile publice. Eu resping acest, această rațiune cum că um, uh, Astfel se va reuși um, respingerea cât mai multor imigranți de la frontierele noastre. Grecia uh, acordă azil în proporție de 0% și totuși acest lucru nu împiedică sute, ba chiar mii de oameni care să uh, încerce să intre pe teritoriul Greciei. Și uh, fac acest lucru punându-și în pericol propria viață. în poliția greacă îi trimite înapoi în țările de origine în uh, proporție foarte mare. În mai multe insule din Marea Egee au loc astfel de operațiuni și chiar au fost uh, construite adevărate lagăre de concentrare pentru imigranți. Aceasta este realitatea. Ăsta trebuie să, să, să fie subiectul dezbaterii noastre. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamna Ocăn. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența aici și pentru petiție. Nu știu dacă ar trebui să mulțumesc și pentru răspunsurile aduse, pentru că Frontex se plânge că nu are suficiente mijloace Eu una provin dintr-o țară De fapt, cred că nici una dintre țările europene Eu cred că niciuna din țările europene nu poate pune sub uh, semnul întrebării situația dramatică din țări precum Siria. Oamenii care vin din Siria sunt uh, solicitanți de azil, au nevoie de protecție Și uh, da, cred că grupul cel mai vulnerabil este cel al palestinienilor sirieni, care sunt priviți drept uh, infractori oriunde s-ar duce, și în uh, Egipt, și în Europa, peste tot. Cred că e greu pentru noi să facem mai mult aici decât a pur și simplu a recunoaște că ne confruntăm cu o problemă enormă. Și sper să căpătăm din ce în ce mai mult uh, posibilitatea de a dezbate cu adevărat. Și pe de altă parte să nu uităm rolul ombudsmanului în această chestiune. Este vorba despre răspundere aici și până la urmă Frontex uh, este mm, conștient de faptul că, indiferent de obstacolele pe care încercăm noi să le punem în față, oamenii vor încerca să-și găsească refugiul pe teritoriul Uniunii Europene. Dacă e să ne uităm acum la câți imigranți au primit uh, țările vecine ale Uniunii Europene, am, rămâne cu gura căscată. Este vorba despre ființe umane aici. Trebuie să schimbăm uh, regula acordului de la Dublin în ceea ce privește răspunderea partajată Practic, noi lăsăm pe umerii țărilor vecine această răspundere. Eu aș fi preferat să discutăm mai degrabă despre acest lucru decât despre divorțuri sau mai știu eu ce. dacă acuzați cu adevărat țara mea, cum că nu și-a asumat cu adevărat răspunderea, sunt de acord cu noastră, dar nici țările dumneavoastră nu prea au făcut-o. Este vorba despre solicitanți de azil, oameni care au nevoie de protecție. Mulțumesc, doamnă Ocan, domnul Salavracos. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Și eu țin să mulțumesc petiționarului și petiționarii lor, de fapt, pentru petițiile de la 6 la 13, pentru că este vorba aici despre capitolele din tratamentul uh, imigranților. Am ascultat cu mare atenție cele spuse de comisie și s-a vorbit despre regimul uh, juridic. Am înțeles că acesta este inevitabil. Uh, Frontex a lăudat cum că ar avea un rol doar de coordonator și că încă mai dorește să uh, câștige experiență. Ei bine, e pentru prima oară de la crearea Frontex încoace că se recunoaște în sfârșit că sunt frontiere europene și că este vorba despre o chestiune europeană și despre politică europeană de migrare. Aceste, această politică a azilului este una foarte importantă. În, uh, grație, în Grecia avem 60.000 de solicitări de azil, din care, dintre care o proporție foarte mică a fost acceptată. Deci, ordinul de mărime de al cazurilor acceptate este absolut minuscul. Anul trecut în Bangladesh a avut loc un incendiu enorm în care și-au pierdut viața, inclusiv copii care au lucrat pentru 37 de dolari pe lună. Și iată, acesta este și unul dintre motivele pentru care oamenii vor să vină în Europa. Sunt motive economice. Uh, ne-am gândit că ar trebui să se stabilească o sumă de 150 de dolari ca salariu minim, ca, ca venit minim la nivel global. Însă nimeni nu a fost pentru astfel de propunere. Nu trebuie să uităm și competitivitatea Uniunii Europene față de alte state. Ea se bazează pe faptul că oamenii se exploatează unii pe alții. Din acest motiv, cei exploatați vin înspre Europa pentru a căuta o viață mai bună. Ceea ce însă nu ar trebui să uităm este următorul lucru. Cu acordul Dublin 2 am uh, reușit să uh, acordăm unor state statutul de uh, groapă de gunoi. Și am considerat că cu asta am rezolvat problema, însă odată cu Lampedusa am putut constata că mii de uh, imigranți mă scuzați că pentru o mie de migranți, uh, Luxemburgul a propus să accepte 10, Germania aproximativ 150 și au crezut că problema s-a rezolvat. Însă nu este așa. Problema este faptul că ar trebui, de fapt, să ne revizuim politicile. Acești oameni ar trebui să fie uh, adăpostiți undeva și uh, ceilalți uh, care rămân în Grecia, în Italia, uh, pentru ei se pare că nu putem da dovadă decât de solidaritate a la carte, după cum uh, ne place nouă să alegem. Migrația ar trebui să fie văzută în ansamblu. În Europa avem o problemă demografică. Asta înseamnă că, de fapt, ar trebui să uh, acceptăm migranți și să îi facem cetățeni europeni. Dar cum vreți să facem asta dacă începem prin a-i uh, numi ilegal sau prin a-i scoate noi în afara legii? Uh, Astfel le imputăm uh, fapte criminale, infracțiuni. Dacă nu putem să i integrăm, atunci Europa în 2030 va fi o Europa îmbătrânită, însă, pe de altă parte, vom avea tineri care vor fi marginalizați sau infractori din acest uh, motiv, consider că petiționarul, pe bună dreptate, a spus că avem nevoie de o coordonare, de un consiliu de coordonare. Acest stat ar trebui să se ocupe de contingente. Fiecare stat ar trebui să preia o anumită cotă, una, o anumită proporție din migranți, fie că ne place, fie că nu. Altfel nu vom nu vom reuși niciodată să ținem uh, migranții departe de noi, pur și simplu interzicându-le să vină. În Grecia, în fiecare an, se oferă uh, câteva, o sumă mică pentru a face față, cu, face față migrației, însă este nevoie de mult mai mult. Grecia are 10 milioane de locuitori și, ar mai put- și nu poate să mai, să mai uh, absoarbă încă 20% în plus uh, ca populație, pentru că toți acești oameni au nevoie de școală, de, de școli, de locuințe și așa mai departe. nu putem să exploatăm pe acești oameni. Cultura noastră a grecilor nu permite asta. constat că există și anumite uh, dependențe între ONG-uri care, din păcate, exploatează suferința acestor oameni. De aceea, acești oameni uh, se ascund și nu ies la lumina zilei. De aceea mă întreb, acesta este viitorul um, pe care îl vedem în ceea ce privește migrația, discutăm aceste lucruri și apoi ne întoarcem în birou și considerăm că am rezolvat uh, tot. Mai mult vorbim, și, încă se vo- și, îns- și mai mult se vorbește despre acest subiect cu foarte multă ipocrizie. Cred că despre acest subiect s-ar putea discuta 5 ore, cel puțin. Însă acum noi trebuie să luăm o decizie. Trebuie să eliminăm uh, regulamentul Dublin 2 și să ne schimbăm politica. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Iar. Ja, vielen Dank, äh, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich find's... Mulțumesc, doamnă președinte. Mi se pare foarte important să discutăm acest subiect astăzi și vedem din intervențiile colegilor că soluția nu poate să fie simplă. Eu nu pot decât să vă cer tuturor să fim sinceri unii cu alții. Bineînțeles, putem spune politica de migrație sau modul în care îi abordăm, abordăm acest subiect este o sarcină europeană. Uniunea Europeană trebuie să fie uh, unită aici. Corect. Însă, însă, trebuie să vedem cum vrem să organizăm toate acestea. Este nevoie de reguli. Și la un moment dat se va pune întrebarea câți solicitanți de azil poate să suporte Europa? Un milion, zece, o sută de milioane? Apoi sunt unii care spun avem nevoie de migrație legală. Ce înseamnă asta de fapt? Îi acceptăm numai pe cei mai buni? Cei care au o educație bună îi primim și ceilalți ghinion rămân afară? Aș dori să purtăm și această dezbatere înainte. Pentru că lumea ar putea fi ea, într-adevăr, foarte frumoasă, dar nu este. O sută de euro pe lună, salariu uh, minim, sută de euro sunt oameni care n-au văzut atâția bani lichizi. Uh, Apoi, în ceea ce privește Frontex, nu putem să supra-solicităm Frontex, nu putem să le cerem lucruri pentru care nu sunt și nu pot fi competenți. Frontex a apărut destul de târziu și acționează târziu când politica externă a eșuat, de-abia atunci intervine Frontex. Însă în momentul în care oamenii aceia sunt într-o barcă, Deja noi am eșuat, pentru că ei încearcă în aceste condiții oribile să ajungă, să ajungă la noi. Și acolo intervine Frontex și încearcă să facă un fel de gestiune a catastrofei. Și despre asta aș dori să dezbatem. Și de aceea aș dori să discutăm și să primim raportul special al doamnei ombudsman pe acest subiect. E bine, atât de simplu nu putem găsi soluții. De aceea cred că avem nevoie de o dezbatere cât mai extinsă. Frontex a fost puternic criticată, dar nu putem să ne legăm numai de un punct, ci să ne construim toate argumentele asupra acestui punct. Problema este mult mai complexă și soluția nu poate fi altfel. Încă un punct cât de mult am salutat valul de democratizare din uh, nordul uh, Africii. Ne-am bucurat. Câștigă democrația, da. Însă reversul medaliei, să spun așa, a fost faptul că um, solicitanții de azil uh, nu s-au diminuat ca număr, ci din potrivă au devenit din ce în ce mai mulți. Dar un singur lucru vă rog, să nu simplificăm, pentru că soluția nu este simplică. simplă. Domnul Boștinaru, vă rog. Ce persoană? Vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu o să încerc să fac comentarii inutile, dar vor reitera spusele domnului Iar. Înainte de toate, este extrem de important să avem raportul din partea ombudsmanului în privința Frontex. Și încă o dată avem nevoie de un raport de uh, aviz din partea ombudsmanului. Și apoi să nu uitați că Parlamentul European a cerut din partea Consiliului să înceapă activitatea de pregătire a unei noi politici europene în materie de imigrație și azil. Și majoritatea statelor membre încă sunt în faza de dezbatere. Iată de ce vă rog să nu uitați că înainte de, în ultima președinție s-a tot promis să dispunem de o politică de migrație și azil, o politică reală. Însă, din păcate, aceasta e departe de a exista astăzi, iar cu tragedia de la Lampedusa nu putem decât să subliniem magnitudinea acesteia tragedii. Iată și cât de multe petiții legate de această chestiune a migrației și azilului. Această chestiune nu va face decât să crească în importanță. Parlamentul trebuie să se exprime, pentru că după alegerile europene este neapărat necesar ca politica europeană în, această, în acest sector să se schimbe. Nu mai putem avea episoade, tragedii ca cea din Lampedusa și să le vedem ca și cum ar fi o, ceva absolut obișnuit și normal. Vă mulțumesc. Domnul Fratelo, aveți cuvântul. Timp de un minut aveți dreptul la replică. Vă mulțumesc uh, tuturor, mulțumesc reprezentanților Frontex și parlamentarilor, dar mai ales uh, mulțumesc pentru interesul de care dați dovadă. Au fost uh, puse în practic o serie de activități, însă, din păcate, nu am putut face o listă completă cu acestea. Am dorit, totuși, să acționăm înainte de a se întâmpla vreo tragedie și nu după chiar dacă această acțiune poate fi extrem de rapidă. Acțiunea noastră însă trebuie să fie una pe termen lung și tocmai aceasta, acest lucru l-am propus. Această întâlnire între statele Mediteranei nu trebuie să fie un forum de critică, ci mai degrabă de conturare de noi politici. și idei care să plece de jos în sus și care să permită colaborarea tuturor părților implicate. Astfel s-ar asigura acea plus valoare în ceea ce privește uh, organizarea acestor activități. De asemenea, considerăm că uh, pot fi derulate și acțiuni pe termen scurt, acțiuni punctuale, care într-adevăr ar fi uh, utile pentru Frontex, uh, acțiuni care să vizeze uh, evitarea deceselor, dar și care să evite acest uh, statut uh, de clandestin. Nu știu, poate vom putea schimba statutul persoanelor și cred că ar fi un punct bun de plecare. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea acestui subiect extrem de delicat. Cred că în numele tuturor cetățenilor europeni care s-au adresat comisiei noastre, în numele fiecăreia dintre aceste persoane vă pot mulțumi. Aceste persoane vin din uh, contexte foarte diferite, din Germania, din Austria, din Grecia. Și tocmai această varietate a originilor lor arată că subiectul discutat astăzi aici nu se limitează doar la Lampedusa. Așa cum s-a spus mai devreme, nu putem uh, invoca acest subiect abia și doar în momentul în care valurile Mediteranei sunt uh, pline de cadavre. Nu, trebuie să încercăm împiedicarea acestor tra uh, tragedii. Comisia Europeană a tot vorbit despre dimensiunea națională a inițiativelor lansate până acum. Ca urmare a presiunilor exersate de către Parlamentul European, ca urmare a presiunilor Comisiei Parlamentare competente. Comisia Europeană a adoptat o serie de instrumente, asta este adevărat, însă pe de altă parte aceste instrumente sunt doar pași mărunți înainte. Pași mărunți care nu pot înlocui o adevărată acțiune coordonată la nivel european. Încă o dată trebuie să prevenim mai degrabă decât să vindecăm aceste tragedii. Și din păcate toată această chestiune rămâne tragică în continuare. Comisia noastră trebuie să trebuie să ia hotărâri care să ducă apoi la recomandări pentru Comisia Europeană pe, pe, pentru uh, crearea unei legislații la nivel european, o legislație pentru uh, solicitanții de azil, pentru migranți, primirea acestora și așa mai departe. Într-adevăr, o nouă politică, o nouă reglementare care să permită adevăr, o adevărată perspectivă de viitor – și unora și celorlalți. Atâta timp cât nu vom fi găsit o soluție europeană la o problemă europeană, această situație va rămâne una de urgență. O situație care va face să se uh, risipească extrem de multe resurse și să nu uităm că respectarea drepturilor fundamentale ne obligă să veghem tocmai la a nu ne mărgini la rezolvarea problemei, la strig la frontierele Europei noastre. Trebuie să veghem uh, să se adopte o strategie mai potrivită, să nu mai folosim doar cuvinte frumoase care niciodată să nu fie traduse în realitate. Mulțumesc încă o dată, spune doamna președintă, pentru Mulțumesc petiționarilor pentru prezența lor aici și vă, prezint, vă propun să trecem la punctul următor. Petiția adresată de Giuseppe Lamparelli privind protejarea provinciilor italiene. V-a fost trimisă nota pe care ne-a trimis-o domnul Lamparelli Și dat fiind că petiționarul nu se află în sală, ne vom baza pe această notă pentru examinarea chestiunii evocate și anume măsurile întreprinse de guvernul italian care s-ar putea să aibă un impact negativ asupra cetățenilor italieni. Acțiunea, guvernului se împotrivește drepturilor cetățenilor în ceea ce privește principiile articolului 1 din Tratatul de Funcționare al UE. Acolo se stip... este... este vorba deci despre o Europa pentru toți în care deciziile să fie, luate, să fie luate cât mai transparent cu putință. Iată ce stipulează articolul 1 alte fue, dar petiționarul uh, denunță atitudinea guvernului italian în ceea ce privește drepturile fundamentale stipulate în articolul 1, 5, 6, 7, 10, 14, 20 și 41 din tratat, care protejează dreptul la subsidiaritate, la nediscriminare, egalitate în fața justiției și o bună administrare reprezentanții instituțiilor și ai cetățenilor europeni, precum și uh, ale autorităților regionale, au fost uh, numite în această petiție și afirmă că în luna martie anului 2013 Consiliul Europei ar fi acuzat Italia de încălcarea dreptului colectivităților locale în ceea ce privește autoadministrarea uh, activităților publice. Este vorba despre articolul 3.1 din Carta Europeană privind uh, autonomia puterilor locale. Este vorba și despre încălcarea uh, principiului alegerii directe ale acestor autorități. Se adaugă de asemenea la toate aceste argumente faptul că în 19 din 28 de state Uh, în majori... deci în 19 din 28 de state membre există regiuni cărora li se încredințează gestionarea resurselor proprii dar și uh, gestionarea uh, școlilor, drumurilor și așa mai departe. În unele în în opt provincii germane s-au gestionat 55 de miliarde de, uh, de euro, pe când în Italia suma acestora este mult, mult mai mică. Ar fi vorba de 1,25% din buget pentru regiunile italiene. Această propunere ar putea constitui un răspuns la cererea din partea Europei pentru revizuirea bugetelor naționale și cererea cetățenilor europeani, europeni în ceea ce privește o potențială încălcare a drepturilor fundamentale ale cetățenilor UE. și care reprezintă una dintre cauzele uh, acestei probleme. Având în vedere că petiționarul nu este în, uh, în sală, dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Alzenberg. Bună ziua tuturor! Comisia consideră că este prerogativul fiecărui stat membru să își determine structura internă și că nu există niciun fel de competență la nivel european în acest domeniu. Mulțumesc! Without any comment. Without any further comment. Fără alte comentarii. Minunat, spune doamna președinte. Dorește cineva să intervină? Vă rog. Bueno, buenas tardes, presidenta, compañeros, colegas. Bueno, yo no puedo estar. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu pot fi de acord cu poziția Comisiei când este vorba de o minoritate națională, eu vin dintr-o astfel de țară, uh, Comisia nu are dreptate. Se spune că nu se poate implica în aspecte structurale, structurale ale unui stat, uh, dacă este un stat federal, autonomie, provincii și orice altceva. Spune asta pe de-o parte. Pe de altă parte însă, Comisia le impune lucruri uh, autorităților regionale din, uh, din regiunea mea în domenii care sunt sub uh, competența, de fapt, a statelor membre, a statului național. Comisia face referire la, și la situația din Catalonia și spune lucruri care uh, nu se bazează pe niciun fel de uh, prevedere europeană. De exemplu, Catalonia ar fi exclusă din Uniunea Europeană dacă ar uh, vota independența. Nu există niciun fel de prevedere care să spună asta. Guvernului spaniol îi se spune că trebuie să fie uh, schimbată vârsta de pensionare și aici statul trebuie să se supună, dar în alte domenii nu. Eu consider că această petiție trebuie să rămână deschisă, pentru că este normal ca cetățenii să fie incluși uh, și consultați uh, când este vorba de decizii care îi privesc direct și asta chiar îi privește direct. Provinciile sunt instituții la nivel regionale foarte importante care aduc mai aproape structurile statului, uh, mai aproape de cetățean structurile statului și cetățenii reușesc să aibă o relație directă cu cei care uh, le pot uh, rezolva problemele. Domnul Boștinaru. Mulțumesc, doamnă președinte. După ce am ascultat declarația Comisiei, nu putem decât să luăm notă de următoarele aspecte. În primul rând, fiecare stat membru trebuie, are competența să decide asupra propriei organizări la nivel intern. În al doilea rând, orice modificare în limitele Constituției sunt o chestiune de subsidiaritate. Bugetul este verificat în avans de către Comisia Europeană, dar asta numai pentru a respecta, pentru a se asigura că sunt respectate anumite criterii specifice referitoare la macrocondiționalitate, deficit și așa mai departe. Dar niciodată, poate greșesc, dar niciodată nu se merge în detalii referitoare la procesul de alocare la modul în care sunt distribuite fondurile regiunilor, uh, orașelor, satelor, provinciilor și așa mai departe. Și vorbesc acum și în calitate de membru al Comisiei pentru Afaceri Regionale. Singurul loc în care uh, Comisia are un cuvânt de spus este uh, când este vorba de uh, autoritățile de gestionare. Dacă la nivel regional există o astfel de autoritate, atunci Comisia trebuie să-și dea acordul în avans. Și apoi trebuie să organizeze una, un audit și acreditarea acelei autorități. Dar a, asta este totul. Și bănuiesc că acest uh, subiect totuși se referea la Italia și nu la uh, Catalonia. Este foarte important să nu amestecăm lucrurile care nu trebuie amestecate. Din acest motiv, voi solicita ca această petiție să fie închisă. Doamna Auken, vă rog. Mulțumesc. Doream să spun numai următorul lucru. Îmi amintesc că am discutat Um, la Roma despre acest subiect. Și ceea ce m-a frapat a fost faptul că exista atâtea niveluri administrative, atâția primari, atâtea, atâția responsabili, care își dădeau, de fapt, răspunderea de la unul la altul. Și nimeni nu își asuma răspunderea pentru modul în care, de exemplu, trebuia abordată problema deșeurilor. În uh, campania, uh, ministrul mediului a spus că trebuie să discute cu 561 de primari pentru a ajunge la un acord. Vedem că, de fapt, nu se mai mișcă nimic, nici măcar în uh, micile localități. Eu cred că sistemul trebuie să fie reformat, însă nu ține de competența noastră. De aceea nu pot decât să fiu de acord cu reprezentantul Comisiei. Cu tot respectul, doamnă președinte, trebuie să spun că sunt uimită să, am fost uimită să văd că această petiție a fost declarată admisibilă. Când ne gândim la câte uh, respingem uh, petiții care uh, țin de nivelul european, aici ne aflăm, de fapt, uh, pe, într-un domeniu foarte abstract. Aici, iată, odată nu sunt de acord cu uh, colegul meu, chiar dacă facem parte din același grup. Cred că această petiție nu trebuie să rămână deschisă. Nu îmi dau seama cum putem noi să găsim o soluție sau, sau să contribuim la găsirea unei soluții pe acest subiect. Înțeleg așadar po poziția uh, comisiei Aș dori să particip cu plăcere la această discuție, însă noi nu avem niciun fel de competență pentru a lua o decizie pe acest uh, subiect. Deci cred că această petiție ar trebui să fie închisă. Iar. Da, Domnul Iar. Grupul meu este de părere că trebuie să acceptăm uh, uh, de fiecare dată și poziția celuilalt. Aș, eu sunt de acord să menținem această petiție deschisă pentru a mai discuta o dată toate subiectele. Am mai fost și mai devreme uh, de acord, Margaret. Uh, după aia devine prea mult dacă suntem de acord și acum. Doamna președinte, iată, o atmosferă ciudată domnește aici, având în vedere că este a doua oară când domnul Iar și doamna Auken au fost de acord. Da, de fapt, uh, nu, am înțeles uh, greșit. Înțelesesem că domnul Iar dorește să închidă această uh, petiție. Deci nu sunt de acord de data asta. Iată, nu, nu simțim atmosfera Crăciunului. So, we have uh, uh EPP. Bun, deci, PP are această poziție. Cred că va trebui să votăm, pentru că domnul Iar în numele PP are o poziție, domnul Boștinaru în numele socialiștilor, însă verzii, de exemplu, sunt divizați. Deci, cred că trebuie să cer un vot. Doamna Ocan, cred că dacă cineva dorește să mențină această petiție deschisă, să o menținem deschisă. Acesta este principiul meu întotdeauna. Dacă Peter iar își dorește un răspuns uh, mai bun la modul în care acest subiect uh, privește legislația europeană. Foarte bine și eu aștept cu aceeași nerăbdare să aflu ce ar putea fi. Doamna președinte, mulțumim, doamna Auken. Sunteți de acord cu propunerea doamnei Auken? Da. Foarte bine. Deci uh, vom menține această petiție deschisă și vom solicita comisiei informații suplimentare. Mulțumesc tuturor! Acum trecem la punctul 16. Avem o petiție în numele Asociației ADE Astra a oamenilor de știință români privind presupuse încălcări ale legislației europene de către proiectul exploatării de aur de la Roșia Montană. Asta împreună cu o petiție adresată de Sorin Jurca pe același subiect și o, încă o petiție adresată de încă un cetățean român pe același subiect. Avem uh, prezent unul dintre petiționari Domnul Octav Voiculescu, în numele de Astra, și dumnealui are acum cuvântul pentru 5 minute. Very much. Good afternoon. Um... Mulțumesc. Bună ziua. Aș dori să vă mulțumesc din nou pentru că mi-ați dat șansa de a vă prezenta ultimele informații pe acest subiect Mulțumesc mult pentru că ați menținut punctul pe ordinea de zi. Credem că este un moment foarte oportun pentru că nu s-au făcut progrese în legătură cu nici unele dintre puncte în discuție. Din potriva, avem noi probe care nu fac decât să consolideze dubiul rezonabil în legătură cu acest subiect. După cum știți, fără îndoială, subiectul Roșia Montana a devenit un subiect îngrijorător pentru întreaga societate recent și a uh, stârnit cele mai mari demonstrații din țara noastră din ultimii 23 de ani. Acest proiect creează o mare scindare în societate, între cetățeni și între principalele partide politice. Și nu cred că ne putem da seama de amploarea fenomenului. Este grav pentru toată lumea. Și deci, de aceea aș dori să vă rog să acordați o atenție deosebită acestui proiect. Este nevoie de evaluări credibile și independente. Acest caz necesită aplicarea principiului proporționalității stipulat la articolul 191 din Tratatul Uniunii Europene. Cred că această discuție se potrivește cu discuția dinainte, de la punctul anterior. Aș dori să trec în revistă principalele subiecte. Acest uh, proiect este de un ordin de mărime superior oricărei exploatări similare din Europa. Este foarte dificil să ne dăm seama de amploarea acestei operațiuni. Pe baza cifrelor uh, companiei, aș vrea să vă prezint ce înseamnă ele pe cap de locuitor și ce înseamnă ca profit pentru statul român. Acesta este de 3 grame de aur și 15 grame de argint. Fiecare locuitor va moșteni însă 10 tone de cianuri la baz, la, uh, pe fundul iazurilor de steril. Această operațiune se va desfășura într-o zonă foarte populată, cu un bazin hidrografic bogat, aproape de habitatul natural al unor specii rare și protejate. În timpul operațiunilor de exploatare se uh, vor crea aceste iazuri de steril cu un dig de 125 de metri înălțime și o lungime de, de 300 de metri. Iarăși, apa reziduală va fi afectată de ceanurile ce vor deriva din o astfel de exploatare. În ceea ce privește analiza de impact asupra mediului, compania a oferit o hartă în care nu se vede niciun fel de falie geologică în zona bazinului, în zona iazului respectiv. Însă e vorba de o hartă din anii 70, care a fost obținută fără niciun fel de problemă de la Institutul Român de Geologie. Pentru suma de 36 de euro. Această hartă are erori foarte grave, mai ales în zona unde s-ar uh, construi iazul respectiv puteți vedea pe această hartă cu o scară de 1 la 50 de mii. Elementele relevante ce ar putea duce la scurgeri trebuie analizate mai bine înainte de a se uh, da avizul pentru acest proiect. Avem uh, oameni de știință care și-au petrecut întreaga carieră la institut și care au apărut în fața Comisiei Specializate din Parlamentul României pentru a atesta cât de corecte sunt aceste hărți. Am și adus cu mine aceste hărți una de la Institutul Geologic, una de la operator, ca să le puteți uh, inspecta. Se poate obține foarte ușor uh, această hartă de la institutul respectiv, această a riscurilor. Și, practic, această procedură ne pune să ne îndoim cu privire la corectitudinea analizei de impact. Și sarcina probei aparține operatorului. În lipsa probelor, se va considera că discuția nu este întemeiată și că acest proiect nu ar trebui să primească undă verde până la schimbarea circunstanțelor, cel puțin. Garanțiile financiare oferite de operator par să fie disproporționate față de amploarea proiectului. Practic, sunt... Este vorba de aceeași categorie de costuri ca pentru niște exploatări de 10 ori mai mici în zone similare. Este uh, foarte interesant că compania a spus că operațiunea va fi foarte sigură și uh, că costurile vor fi foarte mici. Mm, la începutul acestui an a fost abordat gigantul de asigurări Allianz care a refuzat să asigure proiectul și, în plus, a spus că nu dorește să intre în niciun fel de relație de afaceri cu această companie. În plus, considerăm că lipsește cu desăvârșire claritatea în desfășurarea măsurilor acestei companii și a costurilor aferente. În virtutea principiului precauției și uh, date fiind competențele Uniunii Europene conform articolului 2, solicităm Comisiei să aplice directiva 2004-25-CE, așa cum s-a cerut, noua directivă 2012-18-UE și de asemenea directiva Consiliului 96-82-EC. În plus, mai există un aspect al acestei operațiuni care arată clar că uh, măsurile prevăzute sunt inadecvate. Măsurile de remediere se cere distrugerea, practic, a întregului sit arheo arheologic din această zonă. Consiliul Internațional al Monumentelor și al Siturilor Arheologice, care este uh, ICOMOS, primul organ consultat de comisie, s-a pronunțat pentru prezervarea și ocrotirea acestui sit unic și s-a oferit să ofere măsuri de protejare mai mult oameni de știință de la Oxford și de la alte universități din Regatul Unit au făcut, un, au făcut public un studiu comandat de guvern din 2010-2011. Acești oameni de știință constată și ei că acest sit este de o valoare universală extraordinară și că um, îndeplinește patru și nu doar un criteriu de a căpăta statut de patrimoniu UNESCO, patrimoniu mondial. Europa este lider în lume în protecția patrimoniului cultural, însă acum asistă, fără să facă nimic, la distrugerea unei astfel de regiuni. Distrugerea acestui sit ar fi o crimă culturală, o crimă pe care Europa nu a mai văzut-o în ultimele secole, cel puțin nu în vremuri de pace. Printre altele, sute de kilometri de galerii antice sunt o sursă foarte valoroasă de informații cu privire la viața cetățenilor obișnuiți din timpul Imperiului Roman. Acțiunile lor, acțiunile lor nu sunt păstrate și înregistrate așa cum sunt ale noastre în ziua de astăzi. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you. Mulțumesc. Am primit și alte petiții pe același subiect din diferite state europene, de exemplu din Grecia. Mulțumesc pentru că v-ați prezentat petiția și dau acum cuvântul lui Marian Müller de la Comisie. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. În legătură cu subiectul Roșia Montană, am primit cele trei petiții din 2010 și din 2011 și am contactat autoritățile României cerând informații în legătură cu acest proiect. Am primit informații detaliate din partea autorităților și după ce le-am examinat, în data de 16 decembrie 2011, exact acum 2 ani, am transmis observațiile noastre Parlamentului. Concluzia generală la momentul respectiv a fost că nu se încalcă legislația europeană în niciun fel, în principal pentru că autorizația nu a fost încă acordată. Apoi apele au fost liniștite o vreme până în luna august a acestui an, când guvernul României a adoptat un proiect de lege referitor la un proiect care ar putea influența procesul de emitere a autorizației și care ar putea sau ar fi putut să afecteze bazinul hidrografic. Cu această ocazie am deschis un EU Pilot, din nou cerând autorităților din România informații. În primul rând am cerut proiectul de lege și un acord care ar fi anexă la proiectul de lege, un acord cu RMGC. Acest lucru s-a întâmplat în 13 septembrie. În 26 noiembrie, Comisia a cerut informații suplimentare, mai ales în ceea ce privește aspectele legate de uh, schimbarea cursului râului. Comisia nu a primit încă un răspuns, îl așteptăm în orice moment. Săptămâna trecută, marți, acest proiect de lege care încă nu fusese adoptat în Parlament a fost respins. Așadar, Comisia urmărește îndeaproape procesul acesta de autorizare a proiectului minier de la Roșia Montană. Sigur, Comisia este preocupată de bună aplicare a legislației Uniunii Europene, mai ales în ceea ce privește activitățile de minerit. Nu se poate întreprinde niciun fel de activitate fără autorizație și, cu siguranță, dacă nu este respectată legislația europeană, în special directiva privind um, analiza de impact asupra mediului și directiva privind deșeurile miniere. Însă, în acest moment, ca și acum doi ani, Comisia nu poate decât să conchidă că acum nu putem identifica o încălcare a legislației europene, deoarece încă nu există acea autorizație iar procesul la nivel național este în plină desfășurare. Iată ultimele informații din partea Comisiei. Mulțumesc, doamnă Miller, domnul Boștinaru, pentru a deschide dezbaterea. Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să vorbesc limba română. Aș vrea să îi salut pe cei care ne urmăresc chiar acum. Vreau să vă spun dumneavoastră și multor zeci de mii de români care privesc această dezbatere cu mare interes unu că nu mi am schimbat niciuna dintre opiniile mele referitoare la acest proiect nici exprimate în plenul comisiei pentru petiii nici în scris rămân un opozant al acestui proiect numărul unu. numărul doi sunt în favoarea păstrării acestei petiii deschise împotriva celor care sugerau că astăzi am putea închide această petiție vreau să spun că eu sunt împotriva închiderii acestei petiții i a păstrării ei deschise pentru a ne asigura că un proces viitor de implementare a proiectului se va face pe baza celor mai sigure standarde și pe baza celor mai moderne tehnologii. acum atunci când am propus ca să nu discutăm astăzi subiectul și vreau să îi mulțumesc uh, petiționarului de la asociația ad astra pentru updatările aduse astăzi când am propus amânarea dezbaterii astăzi porneam de la următorul lucru și pot să înțeleg margaret auken colega mea nu știa ce s a întâmplat în românia în ultimele luni de zile. într adevăr pe baza proiectului guvernului s a constituit o comisie specială în parlament care a concluzionat respingerea proiectului. parlamentul în cele două camere a votat aproape la unanimitate respingerea proiectului inițial proiect care datează din timpul guvernării trecute. doi săptămâna trecută marți de dimineață parlamentul româniei în fața protestelor pentru că da în românia există o mare opoziție față de proiect și de utilizarea tehnologiilor pe bază de cianuri guvernul româniei a prezentat un proiect general privitor la exploatările miniere care conținea două aș spune inovații pentru legislația europeană unu niciun proiect care este uh, dăunător mediului nu va fi acceptat și doi niciun investitor nu va putea dezvolta un proiect decât pe baza celor mai noi tehnologii. dacă s ar adopta acestea ca român și ca protector al mediului aș fi mândru dar parlamentul și în fața rezistenței protestatarilor a respins acest proiect de lege. și pe deasupra ce mai avem? faptul comisia europeană pe bună dreptate spune nu avem încă o evaluare de mediu un acord de mediu pentru un proiect pentru că acesta nu a început să fie utilizat dar și aici este apelul meu către comisia europeană să finalizăm negocierea la amendarea uh, environment impact assessment directive raportul zanoni în care sunt introduse foarte multe amendamente ale comisiei noastre comisiei pentru petiții care se referă la obligația transparenței la implicarea societății civile a participanților la responsabilitatea investitorului i așa mai departe. nu avem nici măcar acest lucru din partea comisiei deși ar trebui să l avem cum Uh, cum uh, ținem uh, cont de faptul că parlamentul își va încheia relativ repede mandatul său. pe aceste baze a face doar un exercițiu doar un exercițiu din păcate și a aduce petiționarul de la, din anglia și de a le spune zecilor sau sutelor de mii de români că doar discutăm un subiect fără a le da niciun răspuns nu este nici util și nici corect. vreau ca această petiție să rămână deschisă repet și să o discutăm atunci când avem o informație putem să le dăm un sprijin petiționarilor și mai ales să facem în așa fel ca această petiție deschisă să rămână cel mai solid argument ca orice proiect care se va dezvolta viitor în românia și nu numai să se bazeze pe cele mai înalte standarde și închei spunând românia nu poate fi un studiu pedagogic nici pentru bulgaria nici pentru grecia nici pentru alte țări care dezvoltă sau vor să dezvolte proiecte în industria minieră românia este obligată să respecte legislația europeană și o va face sunt convins cu demnitate. mulțumesc încă o dată petiționarului pentru actualizarea informației. Mulțumesc, domnule Domnul uh, Mulțumesc, președinte. Trebuie să fim conștienți aici de un lucru și anume, acest uh, subiect a devenit un fel de minge de fotbal politică în România. A devenit o șansă pentru ca politicienii români să-și uh, urmărească obiectivele electorale marcând poziții, practic, în acest domeniu. Am uh, constatat obiecțiile petiționarului, acestea pot să fie destul de generale și de largi. S-ar putea aplica operațiunilor de minerit de aur, de minerău de fier sau oricărui proiect de dezvoltare de infrastructură din orice țară. E vorba, sigur, și de prevederi specifice menționate, cum este falia geologică sau uh, situl arheologic. Însă, mi se pare că aceste subiecte specifice sunt utilizate pentru un obiectiv general și nu sunt cheie pentru ce se întâmplă. Doamnă președinte, poate greșesc, însă dacă am înțeles eu cum funcționează comisia noastră, este că această comisie există pentru ca cetățenii europeni să poată atrage atenția asupra cazurilor de încălcare a legislației europene. Și tocmai am auzit aici din partea comisiei o prezentare cât se poate de rezonabilă și de măsurată. Răspunsul comisiei ne-a arătat că această instituție a examinat ce se întâmplă și că practic proiectul nu este într-o fază destul de avansată, nu s-au acordat încă autorizațiile Așadar, Comisia momentan nu este în postura în care să-și permită să spună că a fost încălcată legislația europeană. Și dacă am înțeles eu bine, nici nu a fost. Așadar, mă întreb de ce mai analizăm noi această petiție? Practic, operațiunile miniere vor fi în primul rând uh, supuse legislației românești. România este membră a Uniunii Europene acum, deci și operațiunile de minerit vor fi guvernate și de legislația europeană. Cred că știți că eu nu sunt foarte înflăcărat uh, susținător al legislației europene, însă mi se pare că aceste reglementări sunt foarte corecte și de obicei sunt aplicate cu mare grijă, mai ales în cazuri unde există uh, un potențial pericol public. Mă îngrijorează foarte mult abuzul de principiul precauției, pentru că totdeauna se face apel la acest principiu în astfel de circunstanțe. Sincer, tot ce fac oamenii e periculos. E periculos să te dai dimineața jos din pat, să cobori pe scări. Deci dacă aplicăm principiul precauției la orice activitate omenească, totdeauna vom găsi o scuză ca să nu mai facem nimic. Însă, doamnă președinte, există o problemă și mai extinsă aici, care mă îngrijorează foarte mult. Avem nevoie de investiții, avem nevoie de creștere, avem nevoie de locuri de muncă, avem nevoie de dezvoltare industrială și dacă aș putea să spun acest lucru, România este unul din statele mai puțin bine dezvoltate din Uniunea Europeană, deci are nevoie de proiecte industriale și de locuri de muncă mai mult decât alte state. Și Date fiind obiecțiile generale, cred că ar trebui să fim îngrijorați dacă această atitudine se va extinde. Nu doar în România, aș putea arăta exemple și din țara mea și din alte țări. Există această atitudine de împotrivire automată la orice fel de dezvoltare. Și, practic, dacă o susținem și noi, dăunăm investițiilor și viitorilor, viitoarelor șanse economice. E foarte grav. Eu cred că cetățenii din România trebuie să se gândească și la beneficiile acestei propuneri și să se gândească dacă nu cumva obiecțiile și amânările uh, n-ar putea cumva să-l facă pe investitor să se mai gândească și poate să nu mai investească. Eu cred că acest lucru ar fi în defavoarea României, a poporului din România și a economiei românești. În concluzie, doamnă președinte, Vă rog să mă scuzați că am venit cu întârziere, deci nu știu sigur care e întrebarea noastră, însă întrebarea este, cred eu, dacă trebuie să păstrăm această petiție deschisă. Eu cred că nu are niciun sens să avem o petiție până când nu s-a încălcat sau nu s-a presupus că s-a încălcat legislația europeană. Momentan mi se pare că ar fi cel mai uh, rațional să închidem petiția. Mulțumesc, doamna Aucă. Indeed, colegă Helmer. Da, domnul Helmer este unul dintre cei mai curajoși colegi din Parlament. El nu se teme de niciun fel de risc, nici unul. Sincer. Cred că majoritatea dintre noi sunt oarecum precauți, cred că toți avem părinți care nu sunt pro-ceanuri, poate că și noi credem că nu-i cel mai bun mod de a trata natura, să o umpli de ceanuri. Că până la urmă despre ceanură vorbim aici. Eu cred că, în primul rând, trebuie să rămână deschisă petiția. În al doilea rând, sunt recunoscătoare, după cum îi spuneam și lui Victor, că de data aceasta s-ar putea să fie o șansă să împiedicăm un lucru, să, practic, să nu ne mai trezim ca de obicei după ce s-a întâmplat ceva și să spunem că a fost rău. Chiar apreciez faptul că avem acum șansa de a discuta și de a analiza toate actele legislative care ar fi uh, în pericol. Și dacă ne uităm și la alte țări, avem petiții din Grecia, din Bulgaria, cred că știți. Practic, cetățenii ne urmăresc. Și Trebuie ca noi să ținem cont de toate aceste preocupări înainte ca ceva să meargă prost. Și eu cred că ar fi foarte bine și foarte util dacă această respingere din Parlamentul European s-ar fi produs din cauza preocupărilor exprimate anul acesta. Eu mă tem însă că proiectul până la urmă va fi inclus în legislație. Nu știu, eu de asta mă tem și m-aș bucura dacă mi-ați putea spune sigur că nu se va întâmpla nicio astfel de modificare în noua legislație. Însă cred că știți la fel de bine ca și mine că întotdeauna se întâmplă așa ceva, lucrurile se repetă și proiectele acestea ajung în noi faze. Eu cred că mineritul și în special exploatarea aurului e foarte greu de făcut fără încălcări. Mai ales dacă e vorba de uh, Uh, zone dens populate sau de natură. Așadar, vreau să mulțumesc Comisiei, în primul rând, pentru un răspuns bun. Vreau să mulțumesc Parlamentului României pentru că a aplicat precauția necesară în această situație. Și cred că trebuie să fim recunoscători că avem posibilitatea să urmărim ce se întâmplă înainte de a se întâmpla. Și vreau să le spun cetățenilor din România și din celelalte țări că vreau să-i rog să-și continue controlul și să continue să ne informeze de ce se întâmplă. Pentru că nu cred că aurul e lucrul de care avem cel mai, cea mai mare nevoie. Creștere, da, dar îmi pot imagina alte proiecte care țin mult mai mult cont de viitor, de natură și probabil care creează mai multe locuri de muncă decât această mină de aur. Puteți spune că nu-i treaba noastră să vedem cine sunt cei care vor face acest proiect aici, cine sunt cei din celelalte țări și unde se vor duce banii după aceea. Însă eu cred că este treaba noastră, pentru că altfel ne vom trezi cu o poveste foarte urâtă, dacă țin cont de ce am auzit și nu neapărat din, doar din România. Deci vă rog să mențineți petiția deschisă și cred că Comisia va urmări acest dosar îndeaproape, după cum ni s-a spus chiar acum, și va face ce e mai bine ca să se asigure că avem o analiză de impact asupra mediului adecvată, ca să ne să ne asigurăm deci că e treaba făcută ca lumea. Mulțumesc încă o dată pentru această petiție și trebuie să rămână deschisă. Mulțumesc, domnul Angurakis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να μιλήσω ρουμάνικα και εγώ για να με ακούσει. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să vorbesc limba română. Doamnă președinte, și eu o să vorbesc pe românește. Am, am trăit câțiva ani în România, așa încât pot să înțeleg ce se întâmplă acolo. În primul rând, v-aș ruga și eu ca petiția să rămână deschisă. Vreau să rămână petiția deschisă pentru că, în primul rând, cred că mișcarea asta de, de protest din, din România a, a avut așa o mare e, rezonanță pentru că cei care au protestat aveau dreptate. Altfel, nu pot explica de ce, de ce, de ce, de ce să, să, să aibă așa o rezonanță mare. Al doilea element este ceva care a fost deja despre care am vorbit. Știți, din păcate întotdeauna părerea Comisiei vine un pic cam târziu am auzit și aici că până acum n-am avut o opinie a, a Comisiei pentru că n-am avut o, o decizie finală asupra proiectului despre care vorbim. De obicei, când deciziile finale e, sunt, e, sunt luate, e foarte greu ca deciziile acestea să fie luate, e, să fie anulate, să spun așa Al treilea element important este decizia Parlamentului Român. Cred că erau multe elemente științifice și tehnice valabile care au condus Parlamentul Român să, să ia decizia respectivă. Mai există însă și argumentul care vreau să leg cu ceea ce se întâmplă în Grecia. Și în Grecia avem o situație e, asemănătoare și acolo există reacții foarte mari pentru că nu există nicio garanție că ceea ce ne este frică că o să se întâmple, nu o să se întâmple, nu există nicio garanție și din cauza aceasta și reacțiile populației sunt așa de, așa de dure, așa de consecvente. Și îmi pare foarte rău că am auzit uh, aici în, în, în sala noastră o părere care spune că crearea unui, unui, unui uh, peisaj uh, lunatec că așa o să fie rezultatul după extracția aurului din România o să, o să, o să ajute dezvoltării industriale a României. Asta este o, o, o, o asta este o perspectivă neocolonială aș spune și bineînțeles ă, nu este ceea ce au nevoie nici românia nici grecia nici alte țări care într adevăr au nevoie de o, de o, de o dezvoltare industrială. Ă, în final, și eu ă, v-aș propune să, să, să, menținem, să menținem petiția deschisă, pentru că sunt argumente care au au de a face cu viitorul țării acestea. Nu e vorba numai de vestigiile arheologice sau e, chestiuni care au de a face cu, cu peisajul natural. Au de a face și cu un prototip de dezvoltare economică. Mulțumesc! Mulțumesc, dau din nou cuvântul petiționarului un minut pentru a răspunde. Um, <clears throat> aș dori să mulțumesc comisia, Comisiei pentru răspuns și pentru a le răspunde și domnului Helman, aș dori să spun următoarele lucruri invocăm principiul precauției dintr-un motiv cât se poate de specific și nu dintr-un motiv uh, general și nu solicităm să fie aplicat pentru orice, oriunde, oricând. Știm ce se va întâmpla dacă acest proiect este aprobat. Știm că este un loc uh, despre care uh, mii de geologi și arheologi spun că este un uh, domen- un, uh, o regiune foarte importantă. Și știm că acest uh, sit ar fi distrus. Știm ce se va întâmpla dacă acest proiect este adoptat. Și nu putem să așteptăm să vedem ce se întâmplă după. Știm ce se va întâmpla. Vă mulțumesc. Thank you to you. Vă mulțumesc. Petiția în mod clar va rămâne deschisă pentru că o majoritate au, a solicitat acest lucru pentru a îi spu, a-i răspunde domnului Elmar. Aș dori să subliniez faptul că îngrijorarea noastră, preocuparea noastră este întotdeauna aceeași. Încercăm să facem ceva pentru a preveni uh, răul. Nu numai să fim imaginea unei Uniuni Europene care sancționează și care intervine după ce răul a fost uh, făcut. Aceasta este sarcina noastră. Acesta este scopul pe care și obiectivul pe care încercăm să-l atingem în fiecare zi când lucrăm în această comisie însă nu întotdeauna reușim. Și întotdeauna avem uh, Comisia Europeană care ne spune că nu poate interveni pentru că, la ora actuală, nu are loc nicio încălcare. În regulă. Mulțumesc. Această petiție va rămâne deschisă și așteptăm uh, informații noi din partea Comisiei Europene. Vă mulțume- mulțumim și petiționarului. Trecem la următorul punct. Următorul punct. O uh, petiție uh, depusă de către Arivem, asociație franceză, privind construirea unei instalații pentru producerea gazului la Romanville și o petiție similară depusă de un alt cetățean francez în ceea ce privește în ceea ce privește înființarea unei uzine de metanizare în Romanville, Franța. Petiționarii nu sunt prezenți, deci pot da cuvântul direct uh, reprezentantului Comisiei, domnului David Grimo. you, Mrs. Sherman. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă președinte, stimați deputați, doamnelor și domnilor. Je vais vous parler de cette, uh, de... Vă voi vorbi despre această petiție. Pe scurt, vă voi reaminti care sunt faptele. Petiționarii sunt uh, motivele de îngrijorare din partea petiției, precum și ce a întreprins Comisia până acum în uh, direcția acestei petiții. Despre ce este vorba? În primul rând, despre construirea și exploata- un proiect de construire și exploatare a unui centru cu mai multe filiere pentru tratarea deșeurilor menajere. Acest centru ar fi, s-ar localiza în apropierea Parisului și ar dispune de o unitate de metanizare și un centru de uh, colectare selectivă, precum și de pretratare a obiectelor mari Autoritățile franceze ă, constată că, consideră că acest proiect este de unul de interes general pentru că este vorba despre tratarea deșeurilor din 22 de comuni, comune din apropierea Parisului și două arondismente pariziene. Petiționarii se împotrivesc construcția acestui, construirii acestei uzine din motive legate de potențiale uh, daune uh, Uh, legate de mirosuri și poluare atmosferică. Riveranii se tem că de pagubele pe care le-ar putea uh, provoca construirea acestei uzine. Petiția, în forma sa actuală, a fost prezentată în termen general și nu conține argumente juridice speciale specifice. Care sunt datele cheie? Ei bine, trebuie să știți că cererea de autorizare a fost depusă de către exploatant în luna mai anului 2009. Decizia prefectorală de autorizație, deci permisul, cu alte cuvinte, a fost eliberat exploatantului în luna ianuarie anului 2011, însă ulterior lucrările nu au început și care a fost motivul? Ei bine, un moratoriu care a început din luna ianuarie 2012. Un moratoriu uh, care răspundea um, riveranilor o, care se opun acestui proiect. Deci era vorba despre reevaluarea acestui proiect și pertinența acestuia. Uh, ei bine, moratoriul se află încă în curs, mai multe inspecții au fost uh, realizate, mai multe audituri, unul de către INERIS și unul de către UREP. Este vorba despre două instituții competente în materie de mediu. Studiile de impact de mediu și de periculozitate fusese uh, realizate în conformitate cu legislația națională, au constatat aceste studii. Rezultatele acestor două studii au fost făcute publice și au făcut de asemenea pub- uh, obiectul unei concertări publice. Exploatantul a hotărât să schimbe uh, decizia de exploatare și să integreze deci toate recomandările care fusese reformulate de către cele două institute naționale competente în această chestiune. Deci, practic, va fi vorba despre revizuirea autorizației de exploatare. Ce a făcut Comisia? Ei bine, a trimis două comunicări scrise din, în noiembrie 2012 și februarie 2013, comunicări care au fost uh, trimise Comisiei PETI, și apoi o a treia comunicare scrisă transmisă cu câteva zile în urmă aceleiași comisii ce a făcut Comisia? Ei bine, a deschis un dosar EU Pilot prin care Comisia poate adresa întrebări oficiale și în mod direct autorităților franceze în ceea ce privește acest proiect. Autoritățile franceze au răspuns în decursul verii anului 2013 și au confirmat că recomandările celor două institute vor fi luate în calcul. Permiteți-mi să vă citesc două, trei dintre aceste recomandări. Este vorba despre îmbunătățirea siguranței uh, sitului, despre garantarea unei bune exploatări a acestuia, cu o supraveghere sporită și a garanta absența mirosurilor neplăcute. Este foarte important să se reducă și dimensiunea proiectului uzinei. Pe baza răspunsului pe care l-a obținut din partea autorităților franceze, Comisia Europeană a făcut următoarele. A spus că acest proiect nu cade în câmpul de aplicare al, direct, al PCIP, ci al directivei care vizează emisiile industriale. Deci trebuie văzut dacă autorizația Uh, de construire uh, este conformă cu uh, directiva 2010-75. Apoi, trebuie subliniat faptul că autoritățile franceze au înaintat, au supus acestui proiect unui studiu de impact de mediu și apoi nu Uh, cade sub incidența directivei SVZO2 din cauza stocării foarte limitate de produse periculoase la fața locului. Este vorba despre tratarea unor deșeuri nepericuloase în uzina de metanizare. Și apoi am fost informați că au fost făcute recursuri în, înaintate recursuri judiciare. Acestea sunt în curs în fața judecătorului administrativ francez. Unul din, una dintre aceste acțiuni în recurs a fost introdusă de unul dintre petiționari. Tribunalul Administrativ de la Montreuil din aglomerarea pariziană a dat o hotărâre în aprilie 2013 conform căreia se anulează pur și simplu per autorizația de exploatare. Această uh, interdicție se bazează pe faptul uh, pe mm, niște omisiuni și inexactități din acte, exploatantul a făcut apel în, ca, în fața curții de apel, care va trebui să se pronunțe până la 16 iunie 2014. Ce o să se întâmple practic în acest uh, caz dacă se confirmă, dacă Curtea de Apel confirmă decizia Tribunalului Administrativ, atunci va trebui ca exploatantul să depună un nou proces și să lanseze o întreagă nouă procedură de autorizare. Deci să o ia practic de la zero. Dacă însă Curtea de Apel Administrativă dă drept uh, exploatantului, atunci autorizațiile, atunci autoritățile vor revizui tot uh, dosarul inclusiv uh, ceea ce privește reducerea dimensiunii acestei uzine. Iată, deci, care ar fi ultimele informații, doamnă președinte. Mulțumesc. Peter iar are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că Comisia ne-a explicat în mod cât se poate de impresionant chiar că procedura este încă pe rol, uh, sentința încă nu este în vigoare, încă autoritățile um, mai uh, procesează acest uh, proiect. Aș propune ca petiția să rămână deschisă uh, și solicit comisiei, o rog, să ne țină la curent cu noi evoluții. De exemplu, dacă poate să ne spună, de exemplu, uh, când um, urmează să fie dată sentința finală, astfel încât să punem acest punct pe ordinea de zi bineînțeles, trebuie să fim informați, indiferent care ar fi rezultatul. Um, după cum ați menționat, sunt prevăzutele unele îmbunătățiri um, în beneficiul, să spunem așa, a petiționarului. În orice caz, solicităm ca această petiție să rămână deschisă. Mulțumim, doamna Aucan. Doar aș dori să spun următorul lucru Uh, că sunt nemulțumită de faptul că nu am avut uh, documentele în altă limbă decât în franceză. Uh, nu am putut astfel să particip la discuție. Nu este cinstit. Ok, thank you. Nobody else? Mulțumesc. Nu mai dorește nimeni să intervină pe acest subiect? Nu, se pare că nu este cazul. Așadar, menținem această petiție deschisă, după cum s-a solicitat, și Încheiem această discuție. Trecem la următorul uh, punct. Avem votul referitor la raportul privind Galiția. Doamna Vertman. Doamna președinte, votul începe la ora 6 fix. Doamna Vertman, puteți interveni până atunci. Doamna Auken, nu puteți să ne încălcați dreptul de a avea o dezbatere pe acest subiect înainte. Să Doamna președinte, doamna Auken, am spus numai că votul este la ora 6, astfel încât uh, deputații să poată veni în sală. Iar acum îi dau cuvântul doamnei Vertman. Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna președinte, am o întrebare președintele Schulz, astăzi la 12 și un sfert, v-a trimis un e-mail. Vrem să întreb dacă vom vota totuși sau dacă, conform cu ceea ce am spus uh, împreună cu colega Zdanoca și data trecută, uh, nu intenționați să uh, amânați votul. Uh, did you receive the email? Are... Ați primit e mailul din partea președintelui Schultz? Da, am înțeles, spune doamna președinte. Așteptam să vă terminați intervenția. That was my, that was my first question. Aceasta a fost prima mea întrebare. Apoi, în cazul în care nu amântăm uh, votul, nu amânăm votul, Tatiana Zdanoca și cu mine am depus amendamente la aceste recomandări într-un moment în care, de fapt, nu știam că partea descriptivă va fi modificată în mod substanțial și trebuie să menționez acest uh, lucru. Pe lângă asta, solicităm ca opinia divergentă, avizul uh, diferit pe care eu și cu Tatiana l-am prevăzut, l-am pregătit, să fie anexat, document, uh, anexat documentului de lucru și să fie acceptat de către comisie. Mulțumesc! Thank you to you, Mrs. Danoka. Vă mulțumesc, doamna Zdanoca. Yes. Uh, I have already explained uh, the... Da. Angelica, Angelica a explicat deja de ce nu am participat la dezbatere la ultima reuniune, având în vedere că documentele supuse dezbaterii și votului de astăzi, din punctul meu de vedere, au fost elaborate prin încălcarea regulilor. Este vorba de regula 2025 din partea Comisiei AFCO. Drept urmare, pentru noi, pentru mine, este neadecvat să particip la vot astăzi. Pentru că, în ciuda faptului că am depus amendamente, pentru că atunci când depui amendamente, după cum spunea uh, și doamna Vertman, când am depus amendamentele, nu am știut că partea descriptivă nu va rămâne ca atare, așa cum a fost depusă de către președinta noastră fără consultări. Deci că schimbarea va fi făcută fără să fim consultați și fără să putem avea vreo influență, în ciuda faptului că suntem o majoritate din delegația de trei membri am uh, depus o, um, un aviz uh, diferit, uh, se numește des o, o, un aviz minoritar, dar credem că de data aceasta este majoritar. Oricum, eu nu voi participa astăzi la vot. Mulțumesc, spune doamna președinte. Doamna Auken, trebuie să spun că sunt șocată de întreaga procedură. Avem reguli clare, și vedem ce s-a întâmplat de mai multe ori. Regulile nu ne protejează dacă există o majoritate care dorește să continue să ignore regulile. O fac și asta se întâmplă și acum. Partea descriptivă nu urmează regula 202.5, ci pur și simplu voința majorității. Dar nu cred că este un mod decent de a lucra. Cred că subminează comisia noastră, regret acest lucru, numai dacă ne asigurăm că poziția doamnei Vertman și a doamnei Zdanoca este acceptată, uh, putem să ne gândim să participăm la vot. Dacă nu se asigură asta, putem să nici nu votăm. Mulțumesc, spune doamna președinte. Vă mulțumesc pentru că v-ați repetat uh, poziția. Am obținut documentele pe care le-ați uh, depus, pe care le-ați atașat, le-ați anexat documentelor pentru sesiunea, pentru reuniunea de astăzi. În plus, doresc să-i mulțumesc doamnei Zanuca și doamnei Vertman pentru că i-au scris domnului Schulz. Domn, doresc să-i mulțumesc și domnului Schulz pentru că mi-a trimis o scrisoare prin care sprijină poziția mea. Vă rog să așteptați, doamnă Zdanoca. Scrisoarea este publică, deci am să vă citez din ea. Domnul Schulz îmi spune, am încredere că în rolul dumneavoastră ca președintă a, a Comisiei, veți face tot ce puteți pentru a atinge un consens pe acest subiect în conformitate cu regulamentul de procedură. Asta este tot ceea ce pot face eu și asta este interpretarea mea a regulilor și a regulamentului pe care, la care am ajuns în urma citirii avizului serviciului juridic și a avizului Comisiei pentru Afaceri Constituționale. Deci, voi acționa așa cum mi-a cerut și domnul Schulz. Acum suntem în partea de vot a sesiunii și nu putem să continuăm dezbaterea. Deschid votul. Și, așa cum mi-a solicitat domnul Schulz în scrisoare, îl voi informa cu privire la rezultatul votului. datoria mea, pe de altă parte, să îmi asum responsabilitatea pentru o decizie atunci când situația este atât de controversată. Iar eu îmi asum responsabilitatea pe acest subiect. Deschidem votul. On. Ok. The last one. Bueno, realmente quiero expresar mi solidaridad con Nuestra colega Tatiana Zanoca. Mulțumesc. Aș dori să îmi exprim solidaritatea față de colega Zdanoca. Sprijin ceea ce a spus uh, domnea ei. Poziția exprimată aici va fi cea a unei minorități. Nu pot să fiu decât de acord cu doamna Zdanoca. Eu îmi voi purta îmi voi asuma responsabilitatea și voi vota, însă consider că reprezentativitatea acestui Parlament nu este luată în considerare, iar consecințele vor fi ca atare. Mulțumesc, spune doamna președinte. Deschidem votul acum. Uh, amendment 2. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă?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 but we have. Uh, okay, cl close and we. Închidem votul și îl repetăm, vă rog frumos. One moment, please. To... Mr. Iturgais, one moment. From one moment. Așteptați o clipă, vă rog, Respe- repetăm votul. Însă trebuie să vă informez și pe, domn, pe noastră și pe domnul Iar că nu aveți decât 11 membri și sunt 13 membri care votează. Deci vă rog, domnule Iar, 11 membri care votează. Yes, yes, yes, to Mr. Iar. So, so, two please please uh, no problem i'm checking uh, mrs da doamnă wertmann verificăm numai 11 în numele PP vă rog mrs mrs kolaska bobinska has not been replaced Point of order. Point of order. No, no, we have to be 12. Señor, me, point of order. Yes. Solicitare de respectare a regulamentului de procedură. Da. Este o solicitare referitoare la regulamentul de procedură. PP are 12 membri în această comisie, doamnă președinte. Și asta de aproape 5 ani. Am votat întotdeauna 12, deci nu-mi spuneți acum că suntem 11. Dintotdeauna am fost 12. De aproape 5 ani. Verificați, vă rog. Dacă secretariatul ne spune acum că suntem numai 11, atunci aș dori ca această situație să fie, um, să fie clarificată. Ar fi grav dacă secretariatul ar încerca să ia un vot de la PP. Doamna președinte, Domnul Fernandez, referitor la regulamentul de procedură. Da, cred că mi-am uh, uitat cardul de vot la Strasburg. Nu am cardul de vot, deci uh, voi uh, vota prin ridicarea brațului. PP member. Bun, deci, doamna Auken, doamna președinte, așteptați o clipă. Doamna Auken, Auken, toți membrii care au dreptul să voteze trebuie să fie înregistrați de la începutul reuniunii și uh, cei supleanți? Nu, doamna Aucăn, spune doamna președinte, trebuie să fie prezenți la momentul votului, nu de la începutul reuniunii. Deci, continuăm cu votul. 12 membri din partea PPE, mă corectez, spune președinta, numai 12 să voteze, vă rog frumos. Deci, redeschid votul referitor la al doilea amendament. S-a deschis votul electronic. Close the vote. S-a închis votul. So, 13 in favor, 10 against. 13 pentru, 10 împotrivă, nicio abținere. 10 plus 1 împotrivă și nicio abținere. Amendamentul se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? împotrivă, Deci votul este la fel ca înainte. Amendamentul se respinge. Apoi amendamentul 4 pe două părți. Prima parte pe două părți. Nu este inadmisibil. Nu, nu este ultimul. L-am declarat admisibil dacă acceptă să îl voteze pe două părți. Prima parte. Cine este pentru? Raportorul. Doamnă președinte, doar o informare la acest amendament să știți că tocmai a fost uh, împărțit în două părți. Asta spun ca să știți exact ce votăm. PP-ul propune să se voteze pentru partea care nu uh, pune sub semnul întrebării ferol și să votăm pentru împotriva celeilalte părți. Deci depinde de ce parte votăm întâi. It stays on the list of votes. Rămâne pe lista de vot. Prima parte, amendamentul 4, fără cuvântul fervol. Cine este pentru? Fără cuvântul ferol. Cine este împotrivă? Nimeni. Abțineri. Prima parte se adoptă. Și cred că a doua nu mai trebuie să fie votată, drept urmare. Nu este respinsă, ci devine caducă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm electronic. Am deschis votul. S-a închis votul. 12... Uh, Avem 12 pentru. Eu am votat greșit, deci trebuie să-mi corectez votul. Doisprezece pentru, da, pentru că trebuie să adăugăm votul uh, celui care nu are cartela și 13 împotrivă. Pentru că eu am votat greșit. Amendamentul se respinge. Amendamentul 7. Cu un amendament oral. Este cineva împotriva amendamentului oral? Nu. Bun. Cine este pentru amendamentul 7? Împotrivă? Trebuie să verificăm din nou electronic. Pot să propun să votăm electronic toate voturile pentru că este mai uh, ușor, pentru că sunt atât de mulți uh, cu drept de vot în sală. Deci deschidem votul la amendamentul 7. Close the vote. S-a închis votul. 11 pentru, 13 împotrivă, nicio abținere. 11 plus 1 pentru. Da, 11 plus 1. Tocmai asta spun, spune doamna președinte. 11 plus 1 face 12. 12 pentru, 13 împotrivă, nicio abținere. Amendamentul se respinge. Amendamentul 9. Da, dar frada este uh, ambiguă. M-am uitat la, către domnul Mayer. Va fi retras dacă amendamentul oral este acceptat. Amendamentul oral a fost acceptat. Amendamentul a fost respins. Deci, domnule Maier, vă mențineți amendamentul sau nu? Vreți să-l votăm? Bun. Votăm. Amendamentul 8. S-a deschis votul. Hey, Close the vote. S-a închis votul. So, ok. Close the vote. 11 plus 1. S-a închis votul. 11 plus 1 pentru, 13 împotrivă, nicio abținere. Amendamentul se respinge. Amendamentul 9. S-a deschis votul. Close the vote. S-a închis votul. Close vote. Six in favor. Șase pentru. Domnule Fernandez. Pentru. 6 plus 1 pentru, 13 împotrivă, 5 abțineri. Amendamentul se respinge. amendment 11. amendamentul 11 s-a deschis votul la amendamentul 11 close the vote the total yes okay adopted with 24 votes in favor Adoptat cu 24 de voturi pentru. Amendamentul 12. S-a deschis votul. Close the vote. S-a închis votul. Approved. Se adoptă. Cu 23 de voturi pentru. 24 de voturi pentru. Amendamentul 13. Pen, uh, cine, mă scuzați, a deschis votul. Close the vote. No, no, no, no. S-a închis votul? Nu încă. Fine. Da, ah! ok. So, 5 in favor, 20 against. 5 pentru, 20 împotrivă, nicio abținere. Plus un vot în plus, deci 6 voturi pentru, se respinge. Amendamentul 14. Am deschis votul. S-a închis votul. Cinci plus unu pentru, 13 împotrivă, 6 abțineri. Se respinge. Amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Treisprezece pentru, 12 plus 1, 13 împotrivă, nicio abținere, se respinge. 16. Se respinge cel dinainte. 13 la 13 înseamnă că se respinge. Acum, 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Din nou, 13 la 13. Votați pentru? Deci 13 pentru, 13 împotrivă, se respinge. La fel, așadar, 17. S-a deschis votul. moment trebuie să facem o verificare. Simplemente, señora presidenta, le pediría a la secretaría que facilite... Doamnă președinte, aș dori să solicit secretariatului să faciliteze votul și nu să-l îngreuneze, așa cum o face de la bun început. Mi-ați dat cuvântul și folose mă folosesc de dreptul meu. Solicit secretariatului să fie util. Doamna președinte. Bun, trecem la amendamentul 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. 5 plus 1 pentru, 11 împotrivă, 8 abțineri, se respinge. 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. 13 pentru, 12 plus 1 împotrivă, se respinge. Amendamentul 20. Close the vote. 5 plus 1. S-a închis votul, 5 plus 1 pentru, 12 împotrivă, 8 abține, se respinge. 21 pe două părți. Prima parte. S-a deschis votul. Close the vote. S-a închis votul. Doisprezece plus unu pentru, 13 împotrivă, se respinge. A doua parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. 5 plus 1 pentru, 13 împotrivă, 7 abțineri, se respinge. Amendamentul 22 s-a deschis votul. S-a închis votul. plus 1, 6 pentru, 20 împotrivă, se respinge. 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Trei plus 1, 4 pentru, 20 împotrivă, două abțineri, se respinge. 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. 12 pentru, 6 plus 1, 7 împotrivă, 7 abțineri, se adoptă. 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Cinci plus unu 6 pentru, 12 împotrivă, 9 abțineri. Se respinge. 26. S-a deschis votul. S-a închis votul. Douăzeci și șase, douăzeci și șapte pentru. șapte. S-a deschis votul. S-a închis votul. 23 plus 1, 24 pentru, nimeni împotrivă și o abținere, se adoptă. 28, s-a deschis votul. S-a închis votul. Șase pentru, 12 împotrivă, 9 abțineri, se respinge. 29, s-a deschis votul. S-a închis votul. Douăzeci pentru, 3 plus 1, 4 împotrivă, două abțineri, se adoptă. Amendamentul 30 pe două părți. Prima parte s-a deschis votul. Close the vote. S-a închis votul. 26 pentru se adoptă. Partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul. Doisprezece plus 1, 13 pentru 13 împotrivă se respinge. 31 s-a deschis votul. S-a închis votul. plus 1, 6 pentru 11 împotrivă, 9 abțineri, se respinge. 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 pentru, 5 plus 1 împotrivă, se adoptă. 33. E caduc. 34. S-a deschis votul. Close the vote. S-a închis votul. Is everybody voting? Toată lumea votează. Close the vote. Five. S-a închis votul. 5 Domnule Fernandez, 5 plus 1, 6 pentru, 20 împotrivă, se respinge. Yeah, there's only six, I guess. Yes, it's okay. We are all serious, I hope. Sper că suntem cu toții serioși. Secretariatul e foarte serios și vrea să verifice și eu sunt de acord cu această seriozitate. Amendamentul 35, partea 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. 26 pentru un vot împotrivă. Se adoptă partea a doua, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 36. Să deschizi votul. S-a închis votul. 26 pentru o abținere. Se adoptă 37. S-a deschis votul. S-a închis votul. 27 pentru se adoptă, 38 s-a deschis votul. S-a închis votul. 26 pentru o abținere se adoptă. 39 s-a deschis votul. S-a închis votul. 14 pentru 13 împotrivă se adoptă. 39. 40, spune președinta. S-a deschis votul. Abs rejected. Se respinge. 41. S-a deschis votul. Close the vote. S-a închis votul. 6 pentru, 11 împotrivă, 9 abțineri, se respinge. 42 s-a deschis votul. S-a închis votul. 6 pentru 12 împotrivă, 9 abțineri, se respinge. 44 s-a deschis votul. S-a închis votul. 6 pentru, 12 împotrivă, 9 abțineri, se respinge. 43. Open the vote. 43 s-a deschis votul. The vote. S-a închis votul. 13, 14. 14 pentru, 13 împotrivă se adoptă, 45. S-a deschis votul. S-a închis votul. Treisprezece pentru, unsprezece împotrivă, o abținere se adoptă. 46. S-a deschis votul. Close the vote. S-a închis votul. 6 in favor. 6 pentru, 12 împotrivă, 8 abțineri, se respinge. 47 s-a deschis votul. S-a închis votul. 5 pentru, 12 împotrivă, 9 abțineri, se respinge. 48. 48. S-a deschis votul. Close the vote. S-a închis votul. 6 in favor. 6 pentru, 13 împotrivă, 8 abțineri, se respinge. 49. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și șase pentru, o abținere se adoptă. 50, două părți, partea întâi, s-a deschis votul, s-a închis votul. 25 pentru, o abținere, se adoptă. Partea a doua, s-a deschis votul, s-a închis votul. 18. 18 pentru 8 împotrivă, o abținere se adoptă. 51. Open. 51 s-a deschis votul. Close the vote. S-a închis votul. 13 in favor, 6 against. 13 pentru, 5 împotrivă, 8 abțineri, se adoptă. 2. Open the vote. 52 s-a deschis votul. Close the vote. Six in favor, 20. 6 pentru 20 împotrivă o abținere se respinge. 53. S-a deschis votul. Close the vote. S-a închis votul. 6 in favor, 20 against. 6 uh, pentru, 20 împotrivă, o abținere se respinge. Open the vote. Close the vote. S-a închis votul. 21 in favor, 6 against, uh, approved. 20, uh, 55. 55 S-a deschis votul. Close the vote. six in favor, twenty again. Șase pentru, 20 împotrivă, se respinge. 56. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 pentru, 6 împotrivă, se adoptă. 57. S-a deschis votul. S-a închis votul. Șase pentru, 13 împotrivă se respinge. 58 s-a deschis votul. Close the vote. 13 in favor, 12 against. 13 pentru 12 împotrivă, o abținere se adoptă. 60. Open the vote. 60. S-a deschis votul. S-a închis votul. 6 pentru 21 împotrivă se respinge. 61 s-a deschis votul. S-a închis votul. 6 pentru, 13 împotrivă, 8 abțineri. Se respinge. 62. S-a deschis votul. S-a închis votul. 6 pentru, 63. S-a deschis votul. Close. S-a închis votul. 22 in favor. 22 pentru și 4 împotrivă, 4 abțineri se adoptă. 64 și 65, 64 și 65 identical means that 64 is identical to 65. 64 identic cu 65? Nu. So we can vote together 64 and Deci haideți să votăm împreună 64 65 Vot deschis pe ambele amendamente. Vot închis. Close the vote. 12 in favor. 12 pentru. Domnule Fernandez. Aha, 13 pentru. Și cum votați? Pentru. Uh -huh. 14, 14, 13 pentru, 12 împotrivă, se aprobă. Douăzeci șapte cu votul domnului Fernandez, care nu are cartele de vot. Am făcut verificarea între PPE și socialiști cu 27 și numerele corespund. 66. Vot de deschis. Vot închis. șase pentru. Se aprobă. 67. Am deschis votul. Închid, închis votul. 20 pentru, 5 împotrivă, pardon, 6 împotrivă se aprobă. 68, vot deschis, vot închis. 21 pentru, 5 împotrivă se aprobă. 69, vot deschis, vot închis. 2 pentru, 16 împotrivă, 8 abțineri se respinge. 70. Vot deschis. Vot închis. Șaptesprezece pentru, 1 împotrivă, opt abțineri, se aprobă. Șaptezeci și unu. Vot deschis. Vot închis. 14 pentru, 13 împotrivă, se aprobă. 72. Am deschis votul. Am închis votul. 13 pentru, 14 pentru, 13 împotrivă, se aprobă. 73. Vot deschis. Vot închis. 15 pentru, 11 împotrivă se aprobă. 74. Vot deschis. Vot deschis. S-a închis votul. 6 pentru, 21 împotrivă se respinge. 76 am deschis votul. Am închis votul. Și avem 14 pentru, 13 împotrivă, se aprobă, 77, s-a deschis votul. Și acum l-am închis. 26 pentru, se aprobă, 78, am deschis votul. pe care l-am închis. 6 pentru 21 împotrivă se respinge. Trecem la 79 și deschid votul. Închid votul. 26 pentru și se aprobă. Trecem la 80. Am deschis votul. Pe care îl închid. Și scorul este de 25 pentru abținere se aprobă. 81. Vot deschis. Vot închis. 26. Pentru se aprobă. 82. Vot deschis. Se închide votul. 6 pentru, 13 împotrivă, 8 abțineri, se respinge, 83. Vot deschis. Vot închis. Paisprezece pentru, 13 împotrivă și se aprobă și trecem la 84. Am deschis votul. Am închis votul. 13 pentru, 12 împotrivă și o abținere, ceea ce înseamnă că se aprobă acest amendament. Ultimul vot pe document, vot final. Vot închis. Și se aprobă cu 20 pentru, 6 împotrivă. Vă mulțumesc tuturor. And with this vote, the meeting și acestea fiind spuse, vă urez o seară foarte plăcută. Merry Christmas to you all. Best wishes. Buon Natale.